We can start. Haideți să începem. Laura, grazie. Da. Buongiorno a tutti. Bună dimineața tuturor! Haideți să începem reuniunea de astăzi, chiar dacă cu o ușoară întârziere a avut loc această schimbare de sală și probabil de asta. Aș avea câteva informații scurte de făcut, după care începem cu primul punct de pe ordinea de zi. Prima comunicare din partea președintelui este că reuniunea prevăzută pentru joi după masă a fost anulată prin urmare, comisia noastră nu va, se va întâlni joi după masă. În al doilea rând, punctul 7 de pe ordinea de zi pentru astăzi, referitor la feedback-ul privind trilogurile, care s-a desfășurat până ieri seară, ieri seară târziu chiar. Acest punct, deci, este scos de pe ordinea de zi și uh, o să-l reluăm mai târziu pentru că deocamdată nu s-a ajuns la nicio concluzie și atunci uh, putem să-l amânăm. Nu o să-l discutăm în această dimineață. Și, ca ultimă observație din partea mea, astăzi, în această dimineață, nu vom avea interpretare în toate limbile, având în vedere disponibilitățile care există în această sală. Nu avem suficiente cabine, dar o să rezolvăm problema aceasta cât de repede, fiindcă astăzi după masă și mâine vom trece într-o altă sală. În sala în care ne întâlnim uh, în mod normal din uh, aripa Iana clădirii și acolo avem uh, suficiente cabine pentru a avea un regim lingvistic complet. Dacă nu are nimeni niciun comentariu de făcut cu privire la aceste schimbări pe care le-am anunțat, și anume anularea unui punct de pe ordinea de zi și a unei părți a reuniunii noastre, putem începe cu ordinea de zi propriu-zisă. Și o să vorbim pentru început, despre identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii pentru tranzacțiile electronice pe piața internă. Marita Ulscoc este raportoarea care este alături de noi, dau cuvântul și apoi eh, raportorii din umbră și ceilalți care vor vrea să intervină pot lua cuvântul. Eh, vi har fått in eh, drygt 400 ändringsförslag. Dragi colegi, am primit vreo 400 de amendamente la regulamentul privind identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii. Dată fiind situația actuală, constat că divergențele de opinie nu sunt foarte mari, așadar avem șanse să ajungem la un acord pe un text bun am decis să începem cu partea referitoare la identificarea electronică din regulament pentru a trece abia apoi la serviciile de asigurare a încrederii. Iar uh, ca un comentariu general pot să vă spun că provocarea este să obținem un text care să uh, corespundă cu competențele noastre exclusive. Știu că am decis să împărțim textul între cele două comisii, Însă, textul legislativ este redactat de așa manieră încât nu e ușor să îl separăm. Dacă umblăm la unul dintre articole, întregul puzzle se modifică. Este deci foarte important ca eu și raportorii din umbră să ne coordonăm cu cei de la IMCO cu uh, raportoarea de la IMCO, doamna Galo. În ceea ce privește amendamentele în sine, v-aș putea spune, în primul rând, o chestiune de principiu pe care va trebui să o discutăm în profunzime. În primul rând, trebuie să discutăm despre diferența dintre autentificare și identificare. Am primit propuneri de amendamente care doresc să se includă și conceptul de autentificare, ceea ce înseamnă ceea ce înseamnă numai ă, revelarea datelor necesare pentru accesul la un anume serviciu în cursul procesului de identificare. Ideea este că nu trebuie să utilizăm prea multă informație, nu utilizăm informații care nu sunt necesare. Opinia mea este că fiecare stat membru ar trebui să aibă propria sa arhitectură în această privință și deci este important ca regulamentul să se refere în egală măsură la sistemele de identificare naționale și la cele europene. La nivelul Uniunii Europene nu cred că trebuie să construim un sistem care să discrimineze statele ce doresc să aibă sisteme naționale de identificare, bazate însă mai mult pe autentificare. Așadar, o metodă mai atenuată față de metodele care utilizează multe informații pentru identificare. Aș dori să rămân la ce am afirmat până acum cu privire la standardele reciproce pentru garantare a operabilității tehnice. Acestea trebuie să fie reciproce pentru a se respecta alegerile fiecărui stat. Punctul 2 se referă la protecția datelor. Articolul 11 din regulament acoperă numai părțile care țin de serviciile de asigurare a încrederii. Însă, în amendamente constatăm că există oarecare preocupare în legătură cu aspectele privind protecția datelor, ceea ce este valabil pentru acele părți din text care se referă și la asigurarea încrederii. De exemplu, mecanismul de validare pe care uh, ar trebui să-l aibă fiecare stat membru pentru protecția datelor. Ce înseamnă acest lucru? E vorba de prevederi generale privind protecția datelor, ar fi suficiente sau avem nevoie de prevederi mai specifice? Analizăm subiectul și trebuie să vedem ce putem face sau dacă trebuie să consolidăm prevederile privind protecția datelor. Al treilea punct este deosebit de important pentru că se referă la acordarea de prioritate interoperabilității pentru servicii electronice transfrontaliere. Și după cum am mai spus, Comisia nu are niciun fel de prioritate acordată serviciilor de identificare electronică. Adică nu se consideră că acestea trebuie să fie dezvoltate în primul rând. Discutăm despre corelarea fiecărui tip de servicii de identificare electronică din diversele țări cu celelalte. Și cred că este important ca Comisia să se eh, refere la interoperabilitatea constructivă pentru statele mm, care au cel mai mare număr de acțiuni transfrontaliere. Am prezentat amendamente în acest sens și vom vedea ce se întâmplă. Apoi, în legătură cu serviciile de asigurare a încrederii, nu am ajuns foarte departe. O întrebare pe care ne-o tot uh, punem este dacă toate serviciile de asigurare a încrederii reglementate prin acest regulament sunt cu adevărat necesare. De exemplu, autentificarea pe homepage. Acest, acesta este un subiect în legătură cu care avem multe întrebări. Vom vedea ce se întâmplă, însă pentru fiecare serviciu de asigurare a încrederii voi discuta cu raportorii din umbră ca să vedem dacă este relevant sau nu să fie inclus în legislație. Trebuie să fim suficient de siguri de consecințele legislației pe care o adoptăm. Nu putem legifera în așa fel încât să împiedicăm dezvoltarea. Și ajung acum și la punctul 5, actele delegate și actele uh, de punere în aplicare, actele de implementare. Este o chestiune orizontală, importantă în întreaga propunere. Și sunt foarte multe prevederi în proiectul de regulament care conferă competențe Comisiei de a adopta acte delegate sau acte de implementare. Și aș dori să subliniez aici ce am mai spus. Sunt mai mulți colegi care sunt foarte sceptici cu privire la dependența de acte delegate și acte de implementare. Nu am discutat până acum detaliile, însă credem că vom găsi o soluție. Vă mulțumesc! Grazie, Marita! Mulțumesc, Marita! Știu că ai muncit foarte mult pentru că sunt peste 350 de amendamente și va fi o treabă dificilă. Mulțumesc pentru prezentare. Dau cuvântul doamnei Pilar del Castillo, primul shadow. Eh, muchas gracias. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aici e vorba de o temă care, ca și altele, are un impact deosebit de mare asupra dezvoltării unei piețe digitale interne, care este de fapt unul dintre obiectivele noastre și care se află în capul listei de priorități. Aș dori să spun doamnei raportor faptul că doresc să-i mulțumesc pentru dialogul uh, pe care l-am avut, pentru deschiderea de care a dat dovadă. Uh, eu cred că am avut o colaborare foarte bună între diferiții raportori din umbră, cu, evident, diferențe de opinii, dar asta e normal și sper că, la final, vom avea un document bun din partea Comisiei noastre ITRE pe această temă. Acum, dacă îmi permiteți, mă voi referi la câteva puncte referitor la a, unele dintre amendamentele pe care le-am prezentat eu și pe care le-au prezentat și alți colegi. Este clar că dezbaterea în ceea ce privește problema încrederii încă nu este suficient de avansată. Dar uh, nu este singura temă care încă mai trebuie să fie dezbătută. Însă e una dintre acele teme asupra care eu am insistat foarte mult și asupra care aș dori să fac acum uh, câteva comentarii. Mai întâi, avem anumite dificultăți pentru a înțelege diferitele definiții cei care furnizează servicii de încredere și cei care furnizează Uh, furnizorii calificați care furnizează astfel de servicii de încredere. Mai concret, nu înțelegem foarte bine cum anume autoritatea de supraveghere va putea să facă acel uh, monitoring așa cum este el prevăzut la articolul 13 al uh, propunerii comisiei, având în vedere că nu avem o listă de astfel de furnizori de servicii de încredere. De asemenea, o procedură pentru care e nevoie de o notificare a activității. Și atunci cum se va face atunci uh, concret acest uh, monitoring dacă nu știm exact care sunt uh, furnizorii, dacă autoritățile de supraveghere nu știu acest lucru. Deci asupra acestui punct ar trebui să facem o propunere în așa fel încât să facem uh, progrese. În acest sens, cred eu că amendamentul 278, înaintat de câțiva dintre colegii noștri, uh, uh, Said Karin, la articolul 15.1, care cer o certificare de conformitate pentru acești uh, presta, prestatari de servicii de încredere, cred că este un punct bun tocmai pentru a îmbunătăți acest articol. Acum, un alt aspect. Dorința de a crea un sistem unic de încredere pentru a dezvolta ulterior pe deplin societatea digitală, e bine, este legat și de momentul în care furnizorii calificați, autorizați de servicii de încredere vor începe să presteze aceste servicii. Și în acest sens, articolul 17 permite ca acești furnizori să poată să presteze aceste servicii odată ce și-au notificat intenția de a face acest lucru către organismul de supraveghere și, deși monitorizarea încă nu a avut loc din partea uh, organismului respectiv. Eu cred că asta s-ar putea să pună probleme pe viitor și mi s-ar părea mai rezonabil ca o astfel de incluziune pe listă să nu se facă până când nu s-a făcut și verificarea concretă din partea organismului verificator, așa cum se spune în amendamentele 323, 20, 326 și 324. De asemenea, aș vrea să spun că mai sunt și alți colegi care s-au referit la aceste aspecte în amendamentele lor și au făcut propuneri care, de asemenea, sunt cu adevărat interesante. Așa că s-ar putea să fim în măsură să ajungem la un amendament de compromis destul de bun, plecând de la toate aceste amendamente care au fost înaintate și care sunt destul de asemănătoare. Și în final, Așa cum se spune la articolul 10, când vine vorba de prestatarii de servicii de încredere care se află în afara Uniunii Europene, nu se specifică dacă aceștia trebuie să fie incluși pe lista prestatarilor de servicii de încredere europeni și nu se indică, de asemenea, cine va fi responsabil cu verificarea, în așa fel încât aceștia să respecte toate cerințele acestui regulament. Deci ca acești furnizori din țări terțe să respecte prevederile acestui regulament. Deci cum se va organiza această cooperare cu autoritățile omologe din țările terțe pentru a proceda la verificarea acestor uh, cerințe întrunite. Și în acest sens, amendamentul 223 cere Comisiei Europene să se ocupe de verificarea acestor acorduri încheiate cu țările terțe și cred că ar fi soluția cea mai bună. Mai sunt și alte teme care în principiu nu am să mă refer la ele și asta pentru că nu avem timp. Spre exemplu, una, e nevoie de un anumit grad de neutralitate și asta e vorba de amendamentul 146, uh, felul în care se consultă sectorul privat înainte de a adopta anumite acte și decizii, deci de înainte de a adopta viitoarele acte delegate, mai precis, și uh, faptul că va trebui să uh, se organizeze o astfel de consultare cu industria privată pe această temă. Și deocamdată cam atât, nimic mai mult. Noi insistăm asupra faptului că trebuie să colaborăm, așa cum am făcut-o până în prezent, între toate grupurile politice. Am avut o colaborare foarte bună și sunt convinsă că vom fi capabili să facem în așa fel încât ei trebuie să contribuie la realizarea unui document foarte bun. Grazie, Pilar del Castillo. Mulțumim, Pilar del Castillo. Următorul vorbitor va fi raportorul din partea uh, ALDE, domnul Kreuzmann, raportorul din umbră. Äh, Mulțumesc, doamnă președintă. Am văzut din amendamente că e nevoie să lucrăm la propunerea comisiei. Trebuie să ne referim mult mai mult la detalii în această materie juridică complexă. Am depus multe amendamente și unele dintre ele se referă la punctele cele mai importante. Printre acestea se numără capitolul identificării electronice și propunerea de a modifica acest subiect. În ceea ce privește furnizarea de servicii, acestea au nevoie numai de un anumit tip de identificare și cred că acest principiu trebuie să fie integrat pentru că trebuie să corespundă cu um, sistemele de identificare electronică existente în statele membre. Nu trebuie să uităm că uh, sistemele naționale trebuie, într-un final, să fie armonizate. Și să nu uităm nici de uh, acest lucru. De aceea am depus amendamente în privința furnizării de servicii și armonizarea în acest domeniu și trebuie să fie vorba de un serviciu uh, de servicii care să beneficieze de un nivel de siguranță cât mai mare. Poate fi vorba de un sistem cu carduri chip, în alte state membre este vorba de sisteme cu parolă. Și de aceea eu cred că este nevoie să se introducă diverse niveluri de securitate care să permită compararea între diversele sisteme. Există deja proiecte pilot în acest sens la nivel european. Trebuie să utilizăm experiența acumulată până acum. Și de asemenea, cred că nu trebuie să intervenim prea mult pe piață, pentru că această intervenție ar um, împiedica dezvoltarea. În ceea ce privește serviciile de asigurare a încrederii, nu cred că trebuie să intervenim prea mult. În ceea ce privește răspunderea civilă, cred că nu este necesar să intervenim. Trebuie să permitem să se acorde utilizatorilor însă un nivel mai mare de încredere în privința furnizării de servicii. Nu trebuie însă ca aceste uh, prevederi să îngreuneze intrarea unor produse din state terțe pe piața europeană. De asemenea, încă din directiva privind semnătura electronică era posibil Uh, ca un terț să obțină o certificare UE și un um, cetățean european să um, garanteze respectarea prevederilor. De asemenea, e foarte importantă supravegherea și implicarea autorităților responsabile. Cred că este foarte important ca fiecare actor să facă dovada că are posibilitatea de a garanta un nivel de securitate suficient înainte de a obține, de exemplu, un contract de achiziții publice și nu după, după șase luni. În încheiere vreau să vă spun că ne așteaptă cu siguranță multă muncă, trebuie să ne împărțim competențele cu Comisia INCO și să colaborăm cu ei. După părerea mea, pozițiile uh, membrilor ITRE nu sunt uh, foarte divergente și cred că vom ajunge la compromisuri foarte bune. Vă mulțumesc! Grazie! Mulțumesc. Doamna Andex Dotter pentru vers. Prigo. Um, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Thank you also all of the colleagues that... Mulțumesc și colegilor cu care am colaborat la acest regulament și încerc să mă gândesc că proiectul de regulament începe cu cuvintele consolidarea încrederii. Cred că acesta trebuie să fie primul nostru obiectiv și mă voi bucura de asemenea Eh, dacă voi vedea că prevede clare privind protecția datelor, minimalizarea numărului de date și eh, securizarea tranzacțiilor vor fi împărtășite și de colegi de la alte grupuri. Cred că aceste idei sunt esențiale pentru a consolida încrederea și trebuie să facă obiectul muncii noastre. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei raportor pentru că a început, a început discuțiile într-un uh, mod foarte deschis la reuniunea noastră de săptămâna trecută cu raportorii din umbră și cred că e foarte bine că ea s-a gândit serios la chestiunea autentificării. Mie mi se pare că identificarea nu este de fapt procesul tehnic și că nu acesta nu e armonizat între statele membre. Mai degrabă, cred că este vorba de servicii de validare, servicii de autentificare, care ele nu sunt armonizate. Modul prin care spunem cuiva că respectăm cerințele serviciilor lor. E vorba de un sistem tehnic, practic, dacă nu ai posibilitatea de a te întâlni cu persoana vizată față în față. Aici statele membre au ales diverse soluții și dacă vorbim de interoperabilitate, este clar, clară necesară interoperabilitatea sistemelor tehnice mai degrabă decât a sistemelor juridice, pentru că mijloacele de autentificare sunt chestiuni pur tehnice. Aș dori să cer opinia Comisiei, de fapt, cu privire la această schimbare de perspectivă trecerea de la identificare, care este un termen foarte ambigu și filozofic, practic care e identitatea mea sau a oricui, la o discuție mai concretă, și anume cum creăm interoperabilitatea. Cred că toate statele membre și cetățenii din statele membre asta își doresc. Mai este un lucru foarte important în acest proces și cred că colegii sunt de acord cu mine. Nu trebuie să permitem ca un proces de armonizare tehnică să ducă la o armonizare la cel mai mic numitor comun, cel mai mic uh, standard tehnic și de respectarea vieții private din Uniunea Europeană. Unele state membre doresc să mențină separarea dintre anumite instituții, este cazul în Austria și în Germania, iar alte state membre le pun pe toate la oaltă, Belgia și chiar și Suedia. Și deci cum ne vom asigura că interoperabilitatea între serviciile tehnice nu strică acest cadru instituțional care este foarte important uh, în multe state membre? Și m-a mai frapat încă ceva. Și anume, noi vorbim de serviciile de asigurare a încrederii și de identificare electronică și de autentificare, în același timp ca și cum toate ar fi servicii. Ceea ce pe mine mă face să cred că poate eu, ca cetățean, ar trebui să pot alege. Și atunci mă întreb de ce nu creăm o armonizare tehnică la un nivel în care cetățeanul să poată alege mijlocul de identificare pentru serviciile de guvernare electronică în care are încredere, despre care crede că sunt sigure și despre care crede că îi respectă viața privată. Aș dori să aud ce părere are Comisia pe această temă. Și încă o considerare la care nu ne-am referit până acum la reuniunea raportorilor din umbră, dar pe care o vom discuta, ține de cum garantăm în cel mai bun mod posibil securitatea în uh, aceste domenii. Ce aș prefera eu pentru acest regulament ar fi să se garanteze securitatea prin transparență. Deci să putem avea audituri corecte, după cum a spus colegul de la Liberali, și acestea să fie deschise și pentru controlul altora. Directiva semnăturii electronice din 99 punea accentul, din potrivă, pe securitate prin politică, ceea ce nu s-a dovedit chiar un stimul pentru economie, așa cum s-ar fi dorit. Aș dori să aud, deci, ce părere are Comisia despre securitatea prin transparență și cum Uh, privește posibilitatea de a introduce mai mult acest principiu în acest regulament ca să ne putem asigura că încrederea, securitatea este transparentă, că poate face obiectul unui audit și este ușor de înțeles pentru persoanele care până la urmă vor depinde de aceste servicii pentru a avea acces la structurile de guvernare. Aștept cu nerăbdare să aud părerea comisiei și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și mulțumesc tuturor colegilor pentru cooperare. Vă mulțumesc! Grație lei! Mulțumim și noi! Aici am încheiat intervențiile raportorilor din umbră și trecem acum la intervențiile colegilor. Domnul Lodi, pentru început. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș vrea să felicit raportorii și raportorii din umbră pentru contribuția la acest dosar, care va reprezenta un element foarte important pentru competitivitatea europeană. Avem câteva observații pe articolul 10. Acceptăm că prestatorii de servicii de încredere care vin din statele terțe pot să presteze pe teritoriul Uniunii Europene. Am propus ca pe baza reciprocității să facem acest lucru cu statele terțe, dar acele state care vor accepta și ei, la rândul lor, aceleași servicii din partea noastră. Și cred că e bine să impunem treptat acest principiu al reciprocității uh, pe măsură ce acceptăm importul de servicii. La articolul 19 am propus ca în lista de condiții pentru exercitarea funcțiilor prestatarilor serviciilor de încredere să îi obligăm să refuze prestarea serviciilor în cazul activităților pe care le bănuiesc a fi ilegale. Și astfel vom reuși să combatem corupția, spălarea de bani și orice alt tip de act de terorism care ar putea să um, folosească mai ușor semnăturile electronice și să uh, in, punem aici niște blocaje, să spunem, care nu sunt chiar așa relevante, dar cel puțin le spunem, iată, faceți o activitate ilegală, vi se refuză prestarea acestor servicii. Încă două aspecte la articolul 20. Știu că va fi problematic și va da naștere la discuție, sugerez că semnătura electronică să nu fie echivalent a semnăturii uh, fizice manuale, ci să introducem faptul că se presupune a fi echivalentă, astfel încât există o presupunere de echivalență în orice situație și lucrurile să poată funcționa așa cum trebuie, dar dat fiind că riscul de fraudă e mai mare în domeniul electronic, zic eu, decât în domeniul documentelor fizice pe hârtie, dacă există un conflict care ține de anumite competențe judiciare, semnătura fizică va fi cea care va prima în fața semnăturii electronice. Mă întreb dacă n-ar trebui să păstrăm această uh, mențiune de presupusă echivalentă și nu echivalentă, cel puțin, uh, să zicem, 5-6 ani până când ne asigurăm că totul funcționează cum trebuie. Uh, ultima observație și mulțumesc raportorului pentru că a spus asta în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare. Asta este o observație generală pe care vreau vi-o prezint. Personal sunt înspăimântat de numărul de acte delegate și de implementare pe care le vom avea în întreaga legislație pe care o votăm dincolo de dosare cum ar fi acesta, care ține de mandatul și legislația actuală, avem, uh, dacă nu mă înșel, 70-75 de acte normative care țin de cadrul financiar multianual cu acte delegate care încă o dată, se justifică, parlamentarii nu pot face totul, comisia trebuie să facă aceste lucruri, dar totuși este un control politic pe care trebuie să-l facem. Și, doamnă președinte, eu cred că mijlocele Parlamentului, resursele umane, nu sunt adaptate la uh, responsabilitatea politică de a supraveghea toate aceste acte delegate. Și mă întreb dacă președinta noastră, în conferința președinților, n-ar putea să ceară o evaluare a mijloacelor administrative de care avem nevoie ca să putem exercita exercita controlul politic necesar al actelor delegate pe care le acceptăm, pe care încă o dată le consider întemeiate. Dar nu putem accepta acte delegate fără să știm că avem resursele umane necesare, funcționarii necesari pentru a exercita controlul politic. Fără îndoială, președintele Sartori va primi aceste solicitare. Într-adevăr, este o idee bună și poate fi pregătită în uh, întâlnirea conferinței președinților. Uh, situația aceasta cu numărul mare de acte delegate cu care ne confruntăm și nevoile de resurse umane pe care le avem și aici și la alte directive. Acum, dacă nu mai sunt uh, alți colegi care vor să intervină, aș vrea să dau cuvântul uh, reprezentantului Comisiei, Andreea Servida, să ne spună câteva cuvinte. Ați văzut că din partea colegilor există dorința de a auzi părerea Comisiei și sunt sigură că intervenția dumneavoastră va clarifica lucrurile. Mulțumesc, bună dimineața tuturor. În primul rând vreau să felicit uh, raportorul și uh, pe toți membrii comisiei pentru contribuția pe care au adus-o la discuția pe acest uh, document, pe propunerea făcută de comisie. Aspectele subliniate de raportor cu privire la ce vrem să realizăm și cu privire la obiectivele pe termen lung ale propunerii și ce trebuie să reprezinte forța motrice pentru activitatea comisiei în vederea îmbunătățirii propunerii, sunt niște sugestii foarte bune. Înainte să trec concret la întrebările membrilor acestei comisii, v-aș spune ca observație generală că, într-adevăr, comisia este de acord cu majoritatea intențiilor și obiectivelor care se regăsesc într-un fel sau altul în amendamentele propuse. Sigur, trebuie să ne asigurăm că rezultatul final al acestui proces va continua să uh, țină uh, accentul pe obiectivele pe care ni le-am propus, uh, să ofere aceste facilități furnizorilor de servicii care să poată acționa la rândul lor din aceeași perspectivă pentru a asigura cel mai mare nivel de transparență și siguranță în cadrul serviciilor acoperite de acest regulament. În acest sens, uh, proporționalitatea este foarte importantă, mai ales uh, din perspectiva amendamentelor propuse. Trebuie să existe un regim pentru um, furnizorii de servicii de încredere, un regim de funcționare. Acest lucru trebuie avut în vedere și uh, Comisia va colabora cu dumneavoastră pentru a ne asigura că aceste principii vor fi respectate în avantajul tuturor părților, și cetățeni și furnizori de servicii. Am reținut trei întrebări din partea membrilor acestei comisii. În primul rând, una referitoare la validare versus autentificare. Aș vrea să vă reamintesc că uh, regulamentul nu are ambiția de a armoniza dispozițiile care există uh, uh, cu privire la validare, care sunt uh, asociate cu dispozițiile similare în, uh, din legislație ci se axează pe furnizarea unui regim juridic minim care să facă posibilă recunoașterea uh, metodelor de identificare electronice care există în statele membre și pe care statele membre deja le recunosc. ca o posibilitate pentru cetățenii lor de a avea acces la serviciile publice în țările respective. Odată ce acest lucru se va întâmpla, statele membre vor fi cele care hotărăsc dacă doresc să notifice sau nu una sau mai multe scheme care funcționează în statele membre și sunt recunoscute acolo pentru ca cetățenii lor să poată aibă acces la serviciile publice în afara teritoriului unde sunt furnizate aceste mijloace și uh, asta este partea bună a regulamentului, în special serviciile care sunt cerute Uh, prin lege și prin practici administrative să utilizeze mijloace electronice. Deci cam asta este domeniul de aplicare și de aceea avem acest uh, cadru juridic. Există platforme de, care uh, oferă posibilitatea unei interoperabilități tehnice uh, Trebuie să vedem care sunt activitățile pilot pe care le-a finanțat Comisia din 2008, în special uh, proiectul Stork și succesorii, succesoarele sale care sunt în derulare în momentul de față. Prin urmare, nu vrem armonizarea în momentul de față și uh, recunoașterea mijloacelor electronice de identificare este ceea ce ne interesează, în special în legătură cu procesele de autentificare și trebuie să vedem care este nivelul de interoperabilitate tehnică dorit. Sperăm că în această direcție se evoluează lucrurile. Termenul validare ar putea să includă uh, elemente care țin de furnizarea sau înregistrarea identității care intră sub responsabilitatea statelor membre și pentru care nu există temei juridic uh, de armonizare sau de impunerea unor dispoziții și, așa cum s-a spus în intervenția colegilor aici, statele membre sunt cele care trebuie să aibă responsabilitatea finală pentru activitatea lor. A doua întrebare, apoi, în ceea ce privește libera alegerea cetățenilor. Sigur, în ceea ce privește utilizarea mijloacelor de identificare electronică pentru accesarea de servicii în rețea, uh, libera alegere trebuie să fie un uh, principiu și regulamentul nu refuză această posibilitate, însă trebuie să nu scăpăm din vedere faptul că recunoașterea metodelor de identificare electronică înseamnă ceva, trebuie să vedem ce mijloace pot fi folosite, ce nivel de securitate poate fi asociat cu uh, această semnătură electronică. Toate astea uh, țin de responsabilitatea părților implicate. Adică partea pentru care se introduce recunoașterea ca obligație, adică administrațiile publice sau furnizorii de servicii publice, care la nivel național au hotărât ce fel de mijloace de identificare sau ce fel de um, metode de garantare a securității asociate acestor identificări electronice pot fi acceptabile. Prin urmare, regulamentul nu contravine principiului multiplicității uh, mijloacelor electronice disponibile, dar să nu uităm că există și responsabilitatea statelor membre în cadrul sectorului public pentru a hotărâ uh, ce se alege aici și să recunoască faptul că această responsabilitate a statelor membre există pentru stabilirea unor structuri de acreditare adecvate care să permită cetățenilor să folosească mijloace altele decât cele furnizate de statele membre. ne încă o dată asta hotărăsc uh, statele membre, nu impunem cu regulamentul. Și apoi, uh, securitatea și transparența. Acesta este sigur un principiu foarte important și Comisia este în totalitate de acord cu aceste obiective. De aceea, pentru servicii calificați de servicii de încredere, am introdus obligația ca acești furnizori, înainte de a începe furnizarea propriu-zisă și de, apoi treptat, regulat, pe durata acțiunilor, să aibă uh, rapoarte de conformitate și controle care să certifice faptul că acești furnizori de servicii calificați uh, au um, respectat toate cerințele. Mulțumesc! Grazie. La parola a Marita. Mulțumesc, Marita Uțcoc, pentru concluziile acestei dezbateri. Mulțumesc, doamnă președintă. După cum am auzit din uh, intervențiile de până acum, există în rândul colegilor preocupări cu privire la modul în care putem aborda subiectul acesta așa de important. Uh, ideea este să se facă uh, o reducere în armonizarea garantării securității, lucru pe care nu ni-l dorim. Infrastructura aceasta asigură libertatea de exprimare, creștere, uh, buna funcționare a pieței și ca să continu cele de, începute de reprezentantul Comisiei. Într-adevăr, ce urmărim nu este o armonizare totală, ci uh, crearea unui nivel de interoperabilitate. Sistemele existente trebuie să poată comunica, trebuie să poată acționa în tandem. Asta este ideea pe care o urmărim, dar sigur că nu trebuie să avem sisteme identice peste tot. În ceea ce privește comentariile lui Pilar del Castillo, sunt de acord cu majoritatea lucrurilor pe care le-a spus cu privire la autoritățile de supraveghere și rolul acestora. Într-adevăr, trebuie să fie aduse îmbunătățiri în situația de la acest nivel. De asemenea, e nevoie de o continuare a discuțiilor privind soluții care să uh, rezolve problema aceasta a serviciilor de încredere cum să le abordăm, cum să le aprobăm și trebuie să avem un nivel adecvat de reglementare, însă în același timp trebuie să ne asigurăm că există certitudine și există o siguranță a normelor. Comentariul colegului Kreutzmann minimizarea datelor pentru identificare electronică. Da, aceasta este ambiția noastră și e nevoie și de garantarea unui anumit nivel de securitate care să poată fi uh, abordat în mod rezonabil și pentru asta, evident, trebuie să ne coordonăm cu IMCO în cazul de față. În ceea ce privește comentariile Ameliei Andersdotter, încă o dată, nu putem face o armoniz- reducere a armonizării, de descreștere a armonizării în ceea ce privește securitatea și interoperabilitatea. Trebuie să reabordăm chestiunea statelor terțe, să vedem ce se întâmplă acolo. N-am ajuns deocamdată cu discuțiile detaliate până acolo. Multe dintre întrebări se referă la serviciile de încredere unde există un nivel de nesiguranță mai mare cu privire la ce trebuie făcut, pe când partea referitoare la identificarea electronică este partea unde există mult mai puține diferențe de păreri și unde am reușit să înregistrăm progrese semnificative, aș zice. Nu vreau să mai intru în detalii tehnice și o să închei prin a spune că eh, e foarte important să ne coordonăm cu IMCO, lucru care eh, se va și întâmpla cu mai mare intensitate odată ce progresează și ei pe acest document. N-are rost să pornim o discuție detaliată cu IMCO în momentul de față, însă, evident, trebuie să ne coordonăm. Mulțumim pentru aceste comentarii. Am încheiat acest punct. Cred că am avut o discuție foarte bună. Am reușit să identificăm principalele puncte care trebuie să fie avute în vedere pe acest regulament așa de important și vreau să vă reamintesc că pe 18 septembrie va avea loc votul în ITRE, iar în plenară uh, votul va fi în decembrie anul acesta. Încheiem acest punct, trecem la următorul în această dimineață vorbim doar de tehnologiile TIC, după cum vedeți. Și acest punct și următorul sunt exact în același domeniu. Avem un raport privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare pentru comunicațiile electronice acum și dau cuvântul doamnei raportor Catherine Trautman, dar vreau să vă spun că după intervenția doamnei raportor și înainte de intervențiile colegilor, o să avem niște intervenții concrete din partea Comisiei și a autori- reprezentanților autorităților de reglementare, astfel încât în discuția noastră să avem în vedere și aceste comentarii. Catherine Trautman are acum cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori la începutul acestei prezentări a raportului pe care trebuie să-l uh, trimit astăzi la serviciile de traducere, pentru că termenele sunt foarte strânse, aș dori să îmi exprim mulțumirile față de Comisia Europeană, mai ales către domnul Viola, care a venit și a făcut, uh, a dat câteva răspunsuri din partea Comisiei la întrebările pe care trimisesem Comisiei. Și aș dori să mulțumesc în mod călduros domnului Karatsoglu și domnului Tamasov, care reprezintă aici OBREC și care au depus o muncă extraordinară, atât pentru a-mi ușura mie munca, dar și munca raportorilor din umbră. Noi am putut astfel să ne inspirăm de lucrările lor pentru dezbaterea de astăzi și având în vedere că raportul meu încă nu e pe deplin, uh, nu e definitivat, deci dezbaterea nu se referă la uh, Uh, el, ci mai degrabă la conținutul acestea și la recomandările pe care le-am putea exprima. Deci voi fi deosebit de atentă la cele pe care le vor spune colegii mei, raportori din umbră, având în vedere, um, eu știu, îngrijorările lor, sfaturile lor și aș dori să amintesc în câteva cuvinte care este și miza acestui raport, pachetul Telecom. Este o propunere legislativă care a fost formulată de către Comisia Europeană în 2007. Am avut niște negocieri destul de lungi până în 2009 pentru a avea o punere în aplicare completă de către toate statele membre cu începere de la 1 ianuarie 2013, deși termenul de transpunere era prevăzut pentru data de mai 2011. Deci vedem cât de greu a fost să avem un astfel de regulament. Era nevoie de o analiză a întregului pachet și în acest, în acest uh, raport mă refer la acele lucruri care au funcționat foarte bine sau la acele neajunsuri care continuă să existe și în ziua de astăzi. În acest pachet, împreună cu ceilalți doi colegi, domnul Marco Harbon și doamna Pilar del Castillo, noi suntem acei trei mușchetari ai uh, tele, uh, radiotelecomunicațiilor și am vrut să avem, în fine, un text care să poată să răspundă la criteriile de eficiență, siguranță și predic predictibilitate și care să aibă și flexibilitatea necesară tocmai pentru a ne permite să întărim co-reglementarea și în așa fel încât să putem să reducem sarcina de povara de regulamente în momentul în care putem constata pe piață că, de fapt, concurența a funcționat foarte bine. Deci cam aceasta este etapa în care ne aflăm, cu o evaluare evident și a echilibrului important pe care noi ni l-am dorit și anume între cei care intervin uh, diferiții diferitele părți implicate, Comisia și BEREC. De aceea cred eu că este foarte interesant să avem o imagine clară despre această etapă în care ne aflăm acum, să avem o evaluare plecând de la obiectivele noastre inițiale, rezultatele obținute și anume o piață unică a telecomunicațiilor, dar nu numai. Și mă gândesc, spre exemplu, și la investiții, la întărirea securității și siguranței juridice, pentru că eu cred că acestea sunt adevărate uh, Uh, avantaje pentru consumatori, pentru um, ocupare, pentru întregul sector. Asta noi ne-am dorit inițial împreună cu întreprinderile uh, implicate. Și nu e vorba doar de un aspect strict de reglementare sau un aspect strict economic. Eu înțeleg foarte bine, Comisia Europeană este axată pe contribuția acestui sector la piața unică și împărtășesc această preocupare, această îngrijorare. Dar, în același timp, trebuie, și de altfel am văzut acest lucru chiar și cu raportul colegei mele, raportul precedent, uh, Trebuie să ne dăm seama că această chestiune a încrederii este o chestiune absolut esențială, chestiunea securității. De asemenea, trebuie să avem o piață concurențială, o piață dinamică și, în același timp, să avem și un spațiu un, o, de manevră, de flexibilitate, care să ne permită să avem siguranța necesară din punct de vedere regulamentar, tehnologic și juridic. Deci, am avut dezbateri mai ales uh, cu Comisia, în ceea ce privește metoda de lucru. Ne-am pus întrebarea dacă ar trebui să ne mulțumim doar cu câteva aspecte care ar putea să fie eventual modificate din uh, regulamentul care este în ziua de astăzi în vigoare, spre exemplu așa cum s-a propus din partea Comisiei, ar fi o posibilitate pentru întreprinderi ca să aibă mai multă mobilitate în Uniunea Europeană. Apoi, S-a mai vorbit despre neutralitatea internetului, un subiect foarte, foarte dezbătut, sau uh, aspectul, chestiunea spectrului, care e un subiect mai uh, puțin polemic cu Parlamentul, ci mai degrabă polemic, dar cu statele membre. Observ că pe anumite puncte, și ne-am spus de multe ori acest lucru împreună cu colegii, am vrea să avem o opinie din partea Comisiei pe aceste teme, pe aceste subiecte. Mă gândesc, spre exemplu, că uh, ar putea Comisia să încetinească lucrările în ceea ce privește această chestiune a spectrului. Dacă nu așa a existat o astfel de tendință, mai ales după întrebările pe care noi le-am adresat, spunând că, da, la Consiliu, Consiliul European a refuzat ideea ca și Comisia să poată să dispună de o competență de armonizare ci că mai întâi ar trebui să dea dovadă de capacitățile sale de a promova astfel de servicii la nivel european. Și aș vrea pe această temă, dacă s-ar putea, eventual și Comisia să se exprime și pe uh, tema serviciului universal și pe tema neutralității internetului. Când am lucrat acest pachet, uh, la acest pachet, am evocat aceste aspecte. Comisia ne-a spus răbdare, răbdare, mai târziu. Foarte bine, însă astăzi ne punem întrebarea, oare e o prevedere în continuare operațională, da sau nu? Pentru că am senzația, sau mi-e teamă, mă rog, că în uh, regulament am putea să avem niște prevederi legate de niște tehnologii ale trecutului și să avem și prevederi legate de servicii și tehnologii care sunt mult mai mult uh, axate pe viitor. De aceea m-am gândit că ar fi bine să avem o astfel de dezbatere și că ar fi bine ca interlocutorii noștri din partea Berecului și din partea Comisiei Europene să poată să evalueze aceste aspecte, să analizeze și să definească piețele, pertinența cadrului și să vedem dacă această abordare simetrică, asimetrică este una uh, pertinentă, noile proceduri, valorile exante, expost, ex-post, articol, prevederile la articolele 7, 7a, care fuseseră îndelung dezbătute și pe marginea cărora unii au făcut niște comentarii ca și cum acestea erau menite să ajungă într-un impas. Și vedem că n-a fost cazul. Deci reținem aici o lecție de învățat. S-ar putea să fie și alte momente pe viitor în care am putea să avem niște prevederi care poate uimesc, dar care până la urmă se dovedesc a fi interesante și pozitive. Și în final aș dori să îmi exprim recunoștința față de colegi. Îmi cer scuze că nu am reușit să organizez ultima noastră ședință a raportorilor din umbră pe care uh, o prevăzusem pentru că aveam o agendă foarte încărcată și eu însă mai aveam niște obligații care m-au împiedicat să fiu prezentă tot timpul, însă vă promit că ne vom răscumpăra în munca noastră ulterioară și în momentul în care vom analiza toate propunerile de amendamente pe care le voi analiza cu cea mai mare atenție. Mm, Mulțumim pentru această introducere. Are acum cuvântul reprezentantul Comisiei, nu uh, dr. Viola, care a avut o altă întâlnire, ci doamna Anthony Velan, care îi dau cuvântul de îndată. Uh, thank you very much. Uh... Mulțumesc, doamna președinte, doamna raportor, stimați membri. Vreau să vă transmit scuzele lui Roberto Viola pentru că nu poate fi prezent la această ședință, însă, așa cum a spus și doamna raportor, a avut ocazia să discute în mod bilateral și să împărtășească opinii cu doamna raportor. Doamna raportor s-a referit la un număr important de aspecte și chestiuni și de aceea sunt însoțit de colegul meu, care este șef de unitate la Comisie referitor la aceste sectoare la care ne referim astăzi. Dar poate că aspectul cel mai important în momentul în care analizăm câteva chestiuni specifice ce au fost evocate de către doamna raportor, deci spuneam cel mai important aspect ar fi felul în care putem învăța din situația actuală, din starea actuală de fapt. Ar trebui să subliniez faptul că, într-adevăr, noi împărtășim cele deja exprimate de doamna raportor în ceea ce privește uh, ritmul lent cu care s-a făcut transpunerea în legislația națională a regulamentului și cât de mult a durat și iată că acum ne aflăm într-o perioadă în care există o transpunere completă și că statele membre încep încetul cu încetul să și aplice acest regulament. Nu știu dacă sunt uh, acum într-o poziție în care să-mi pot permite să trag câteva uh, concluzii preliminare față de acest cadru. Dar asta nu înseamnă că nu putem deja să începem să discutăm în detaliu niște puncte mai generale din uh, directiva cadru, așa cum a fost ea adoptată în 2009. Evident, a existat acest proces lent de transpunere, însă facem această analiză. Ceea ce noi încercăm să facem este să încercăm să găsim câteva concluzii clare asupra celor aspecte care trebuie să fie, pe care trebuie să le modificăm și care nu pot aștepta să fie modificate. Și putem eventual să avem o astfel de viziune mai generală mai târziu, ulterior, la momentul potrivit, însă, așa cum am spus, împărtășesc opinia dumneavoastră. Comisia consideră că există câteva puncte cheie care, într-adevăr, uh, au nevoie de toată atenția noastră și câteva dintre ele au fost deja exprim, subliniate de către doamna raportor în observațiile sale, spre exemplu, faptul că trebuie să punem accentul pe un fel de instrument pașaport care să permită o mobilitate sporită a acestor activități de uh, telecomunicații și problema spectrului de asemenea a fost uh, uh, subliniată domeniul public. Acum, în ceea ce privește această idee de pașaport, noi considerăm că este piatra de temelie a pieții unice, așa cum o pregătim noi această idee. Și așa cum s-a spus deja în public în trecut, acesta de fapt ce înseamnă? E vorba de o autorizație, autorizație care trebuie să fie unică, chiar și pentru acei operatori care a, o, acționează, au operațiuni în diferite țări, în diferite state membre. Și evident că acest lucru ar trebui să aducă o simplificare administrativă și o siguranță juridică sporită. Și am spus că e piatră de temelie. De ce? Pentru că plecând de aici, Plecând de la această dorință sau nevoie a operatorilor de a avea acces, care au o vocație, deci multinațională, să aibă acces la aceste piețe, putem încerca să găsim și alte mijloace de a asigura o armonizare, o armonizare veritabilă. Și asta vă, e clar că mai sunt în continuare în domeniul uh, regulamentelor foarte multe uh, progrese ce pot fi uh, înregistrate, dar mai întâi e nevoie de o analiză a pieței, e nevoie de o analiză a nevoilor cetățenilor, în așa fel încât să putem veni cu un pachet potrivit. Însă, dacă suntem de acord asupra diferențelor care există la fața locului concret, dacă suntem de acord asupra ideii de integrare a acestor operatori multinaționali, um, e clar că aceste idei, în mod concret, vor fi destul de greu de realizat și noi, din uh, partea Comisiei, venim cu această idee de pașaport, prin care încercăm să identificăm acele sectoare în care siguranța juridică a operatorilor poate fi uh, sporită, poate fi asigurată, poate fi mai armonizată prin anumite condiții, dar asta fără a implica costuri suplimentare pentru părțile implicate. De multe ori, diversitatea, divergența de modalități poate să ducă la o, uh, anumite beneficii, anumite profituri. Însă, ceea ce trebuie să facă Comisia prin această, acest exercițiu de armonizare este să răspundă la o nevoie și anume să avem un nivel comun de protecție, în așa fel încât să putem răspunde la diferitele sensibilități și situații diferite care există în statele membre. Dori să mă refer de asemenea pe scurt și la problema spectrului. Evident, trebuie să aducem un omagiu Parlamentului pentru faptul că în pachetul din 2009 lansarea acestei uh, probleme, a spectrului, a fost inclusă și ne-a permis să obținem câteva progrese semnificative în materie de ambiții, în materie de politici legate de spectru, legate de rețeaua fără fir, uh, cu bandă largă, câteva politici țintite pe aceste domenii care la momentul respectiv au fost puse la dispoziția noastră. De asemenea, trebuie să recunoaștem faptul că am reușit să ajungem atât de departe pentru că prevederile inițiale au prevăzut o aliniere a modului de autorizare uh, în statele membre și deci evident că a fost o procedură foarte simplă, foarte ușor de împărtășit, care face parte din capitolul cele mai bune practici. Și evident că s-au uh, depus eforturi pentru a întări piața unică la acest nivel. Și așa cum spunea și doamna raportor, în ceea ce privește capacitatea noastră de a promova niște servicii la nivel paneuropean. Noi suntem de părere că unul din elementele cheie în această lume mobilă este faptul că în continuare discutăm despre roaming. Dacă operatorii vor să aibă acces la aceste piețe la nivel transfrontalier, dacă luăm un <laughs> exemplu ca fiind exemplu, să zicem așa, cel mai curajos și îndrăzneț în acest domeniu, dacă ne uităm la serviciile prin satelit, serviciile mobile prin satelit, ce constatăm? Constatăm că foarte multe uh, progrese însemnate mai trebuie făcute la nivel european, dar acestea vor fi în continuare subminate din cauza unei diversități prea mari în sistemul de autorizare uh, Uh, care există în statele membre. Acum, în ceea ce privește soluțiile, și dacă nu mă șel, m-am referit În ceea ce privește căile de atac, evaluările ex ante, ex post, această dilemă pe care a evocat-o doamna, doamna raportor. Comisia își dorește ca acest cadru să funcționeze în așa fel încât să avem posibilitatea de a înlătura acest regulament. Comisia, și asta nu e un secret, a încercat să găsească soluții pentru aceste rețele, pentru a înainta niște soluții din punct de vedere reglementar, care să fie mai convergente din punct de vedere al costurilor de acces, care să permită o stabilitate a investițiilor și care în același timp să aibă niște clauze de salvgardare foarte puternice pentru a ne permite și oarecare flexibilitate. Evident, asta nu ne permite să înlăturăm cu totul regulamentul, însă ne permite să punem accentul pe acel tip de regulamente care ne va permite să uh, Uh, obținem aceste rezultate. Și avem câteva inițiative politice în cadrul uh, acesta care nu au fost încă definitivate. Acum, în ceea ce privește funcționarea pe ansamblu, Comisia acordă în continuare o atenție deosebită regulamentelor asimetrice bazate pe identificarea nevoilor pieței, nevoi reale, așa cum sunt ele exprimate prin uh, exercițiile de jos în sus. Noi încercăm să facem o analiză a piețelor relevante și să avem astfel de pregătiri în paralel pe diferite tipuri de piețe pentru a definitiva astfel piața unică. Este un principiu care ne ghidează și care uh, credem noi, nu necesită prea multe eforturi sau o, modificare uh, profundă. Avem anumite inițiative legislative care își doresc o scădere a costurilor de investiții în astfel de rețele pe bandă largă și care includ astfel de elemente simetrice și care Poate merg mai departe decât ceea ce își dorește sectorul, însă asta nu înseamnă că vom perturba cu totul echilibrul pe ansamblu. Deocamdată, Comisia este în continuare de părere că dacă ceva trebuie să fie întărit pe undeva, atunci regulamentul ex ante trebuie să se ocupe de niște probleme punctuale și nu să încerce să rezolve toate problemele. Acum, în ceea ce privește în momentul în care s-a creat organismul berei, în momentul în care s-au pus la punct anumite proceduri, Comisia, per ansamblu, a constatat că există un grad destul de ridicat de satisfacție, de mulțumire și, în practică, prin sistemul nostru de cooperare, am reușit să vedem că există uh, poziții destul de convergente în marea majoritate a cazurilor. Putem spune că în marea majoritate a cazurilor, acolo unde am lansat faza a doua a intervenției noastre, soluțiile s-au găsit și ne-au permis să aliniem punctele de vedere și fie Autoritatea Națională de Reglementare a acționat, fie am retras noi propunerea noastră. Însă e adevărat că în cazurile în care Comisia se simte obligată să vină cu o recomandare adresată autorităților naționale de supraveghere și la final se retrage Uh, propunerea respectivă, rezultatele nu sunt chiar atât de bune, sunt um, oarecum împărțite. Și asta nu e surprinzător, având în vedere felul oarecum ciudat în care articolul 7 este conceput și prevede acolo anumite proceduri. Eu sunt conștient de faptul că nu am reușit acum să acopăr în detaliu toate, toate punctele. Poate colegul meu ar putea să mai adauge ceva înainte să încheiem intervenția din partea comisiei. Nu, se pare că nu, oricum am uh, consumat deja de, destul de mult timp. Mulțumesc. Intervento. Mulțumesc pentru această intervenție. Aș vrea să mulțumesc și eu uh, colegei Trautman, care i-am mulțumit deja și când am prezentat-o. Mulțumesc și celor doi oaspeți pe care îi avem, nu doar pentru autoritatea uh, poziției lor, ci și pentru faptul că au venit în special din Grecia în această dimineață pentru această întâlnire. Deci profităm de prezența lor pentru a, a ascultat tot ce ne pot spune. Domnul Carazoglu are în primul rând cuvântul, care reprezintă ETT, Autoritatea de Reglementare din Grecia, și apoi domnul Tomazo Bereca. Domnul Carazoglu are acum cuvântul. Thank you. Um, starting, uh, would like to know... Mulțumesc. Aș dori la început să vă spun că și eu și domnul de Tomaso suntem aici pentru a reprezenta BEREC, organismul european al autorităților de reglementare în domeniul telecomunicațiilor. Președintele BEREC și-ar fi dorit și el să fie prezent. Din păcate a avut angajamente anterioare și importante în Grecia și nu a putut veni. Dorim să mulțumim ITRE și doamnei Trautman în calitatea sa de raportor privind punerea în aplicare a cadrului de reglementare, pentru că uh, ne-a dat șansa de a prezenta opinia autorităților europene de reglementare privind acest cadru și uh, ameliorările introduse de revizuirea din 2009 și de asemenea despre domeniile în care mai sunt posibile ameliorări. Părerile noastre sunt uh, bazate pe implicarea noastră cotidiană și directă în domeniul de reglementare al acestui cadru. Aș dori să vă spun că BEREC nu are încă o opinie oficială consolidată cu privire la aceste chestiuni. De aceea, dorim să profităm de ocazie pentru a ne continua dialogul cu uh, legiuitorii europeni pe măsură ce evoluează procesul de reflexie. Fie că este vorba de o revizuire generală, fie că este vorba de intervenții mai specifice și mai țintite. După această scurtă introducere, voi da cuvântul domnului De Tomaso, care ne va prezenta reflexii mai specifice și uh, opinii preliminare, pe care noi le-am mai prezentat și într-un raport trimis doamnei Trautmann, pe care cred că îl aveți la dispoziție cu toții. Before jumping into... Mulțumesc! Înainte de a trece la conținut, doresc și eu să mulțumesc doamnei Trautmann și Comisiei ITRE pentru șansa extraordinară de a face un schimb de opinii cu legiuitorul european. Obiectivul sesiunii de astăzi este să uh, schimbăm opinii cu privire la punerea în aplicare a cadrului de reglementare și, pe, uh, și de a vedea cum putem face față viitoarelor provocări. După cum uh, se consideră, se consideră la BEREC, cadrul de reglementare este per total pozitiv. Credem că acesta își slujește scopul căruia este destinat și că acționează ca un factor mot motrice pentru consecvența în domeniul reglementativ. De asemenea, cred că este foarte important să se respecte mesajul transmis clar de doamna Trautmann și anume că acest cadru de reglementare ar fi mai eficient dacă ar fi mai bine înțeles de către actori. Deci, e foarte important să se asigure previzibilitatea și stabilitatea reglementativă. Mai mult, cadrul uh, din 2009 a oferit noi instrumente în domenii diverse. Aș dori să numesc câteva dintre acestea. Noi instrumente privind separarea funcțională și căile de atac și, de asemenea, o nouă posibilitate de a utiliza regulamentele asimetrice când este necesar noi prevederi privind neutralitatea, reglementarea spectrului, armonizarea și sporirea coordonării în Europa și, de asemenea, instrumente la fel de importante. Per total, deci, evaluarea noastră este pozitivă. Considerăm că BEREC a jucat deja un rol fundamental în um, construcția culturii de reglementare din Europa și în armonizarea acesteia și am fi gata și pe viitor să facem mai multe eforturi pentru a răspunde la provocările cu care se mai confruntă cadrul revizuit în 2009. În experiența noastră cotidiană am constatat ameliorări ale cadrului, dar credem că orice fel de revizuire globală ar putea să reprezinte o evoluție. Dar nu e nevoie de o schimbare de paradigmă fundamentală. Cu toate acestea, noi am fi gata să ne elaborăm reflexia într-un mod mai direct și mai orientat spre viitor. Sunt multe elemente noi în sector, multe evoluții. Mă refer la rolul furnizorilor de conținuturi, la acordurile tehnice, la rolul autorităților naționale de reglementare, la procesele de ajutor de stat la potențialul de a avea o sferă mai largă de aplicare a regulamentului asimetric și posibilitatea de a avea o abordare transversală, după cum a spus și domnul Vila de la Comisie atunci când a prezentat inițiativa Comisiei de proiect de, regul- de regulament privind reducerea costurilor de inginerie civilă. Sunt lucruri pe care le-a spus și domnul Carațoglu nu este încă o opinie oficială, dar vă stăm la dispoziție pe viitor pentru mai multe amănunte. Trecând mai departe, în legătură cu articolul 7, suntem de acord cu opiniile comisiei și ne bucură rezultatul pozitiv pe care l-a uh, adus implicarea BEREC în procesul de reglementare. Credem că BEREC a reușit într-o perioadă foarte scurtă de timp să ofere o opinie independentă și calificată. Cred că spusele comisiei de până acum îi conving pe toți scepticii că primii pași au fost făcuți corect, pentru că mulți se temeau de punerea în aplicare. Și Berec a susținut Comisia în această inițiativă. Nu trebuie să ne gândim că a fost vorba de vreo situație negativă aici până la urmă, pentru că s-a ținut cont de circumstanțele naționale ale sectorului. În ceea ce privește articolul 19, considerăm că aici este posibilă nu chiar o ameliorare, nu aș zice așa, ci o clarificare reglementativă. Uneori considerăm că sfera de aplicare ale reglementărilor, după cum știți, sunt în curs de desfășurare și deci considerăm că este aici un mix de mesaje reglementative, industriale, politici, de politici și este greu să se clarifice toate acestea în procesul de legiferare și de reglementare. De asemenea, credem că după cum se spune la articolul 7 de către comisie, ar fi posibil să se țină cont mai mult de specificul național și asta în ceea ce privește interpretarea acestei recomandări. Ex ante versus ex post. Nu vreau să repet ce s-a spus până acum, suntem de acord cu comisia. Deci ideea generală a reglementării în acest sector este să se facă progrese și dovada concretă că sistemul funcționează este tocmai reducerea progresivă a listei uh, respective și Comisia lucrează acum chiar la o nouă listă. În ceea ce privește sistemul ex ante, este vorba de zonele rurale în multe state, clar, și de asemenea este vorba de anumite monopoluri și de accesul la piață considerăm că metoda ex ante ar fi una mai eficientă decât uh, uh, căile de atac ex post tradiționale, care nu asigură competitivitatea. La BEREC lucrăm deja la atenuarea poverii administrative pentru operatori și am dorit să continuăm cooperarea cu Comisia de asemenea, salutăm revizuirea directivei privind furnizarea de servicii, care este depășită. Comisia ne-a promis că lucrează la o nouă recomandare. Noi ne-am pus la dispoziție opiniile și suntem gata să contribuim și mai mult. În cele din urmă, da, e adevărat, sistemul de coreglementare funcționează bine, dar sunt domenii unde mai e nevoie de uh, Credem că este posibilă o revizuire generală. Ne gândim aici la procedură, la posibilitatea de a ușura povara pentru autoritățile naționale de reglementare atunci când, când, când sunt cazuri repetate de analiză de piață care pot fi ușurate și eficientizate. În ceea ce privește fondul, mă refer la posibilitatea de a utiliza instrumente clare, mă refer la dominanța comună care poate fi utilizată. Sarcina probei este la un nivel foarte ridicat și asta am mai discutat și la ultima revizuire. În cele din urmă, un mesaj fundamental pentru noi se referă la noua proiectare instituțională pentru autoritățile naționale de reglementare este vorba de sistemul actual, de proiectarea actuală a independenței autorităților naționale de reglementare, prevederile de la articolul uh, din ce se referă la cadrul pe 2009 ne oferă o definiție clară a independenței atât funcțională cât și structurală. Și de asemenea sunt multe instrumente concrete care pot ameliora politicile. În ceea ce privește implementarea națională, după cum știți, există posibilități de revizuire națională, e un proces în curs de desfășurare și cred că depinde de comisie să monitorizeze îndeaproape respectarea deplină a legislației naționale privind independența autorităților. Pentru viitor, considerăm că trebuie să fie mai atent examinate prevederile privind autoritățile naționale de reglementare. Trebuie să avem o abordare mai eficientă a activității acestora și mai multă consecvență reglementativă. De asemenea, considerăm că este important ca autoritățile naționale de reglementare să aibă posibilitatea să-și controleze pe deplin propriile resurse. Am vorbit despre buget, personal și organizare. Este foarte util ca BEREC să aibă un numitor comun de competență ca să-și poată desfășura mai eficient rolul de coordonare. Practic asta voiam eu să vă spun, asta este tot ce mesaj doream eu să vă transmit, ăsta este, vă mulțumesc. De Tomazo. Îi mulțumim domnului Del Tomazo pentru această contribuție și trecem acum la raportorii din umbră. Domnul Ocmar din partea PP, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, raportoarei, mi se pare foarte util rolul său și mi se pare că asigură continuitatea în această procedură. Mulțumesc experților pentru intervențiile lor. Ascultându-i, mi-am amintit uh, că s-a, mi-am amintit expresia aceea, operația a reușit, dar pacientul a murit. Deci situația nu era, dar nu putem spune nici că, putem spune că legislația are succes dacă rezultatele nu sunt suficiente. După cum a spus Comisia, legislația a fost transpusă în legislația națională, însă eu nu știu în ce măsură s-a implementat în realitate și ce putem constata cu privire la rezultate. Cred că trebuie să ne gândim la perspectiva momentului în care am luat deciziile privind pachetul Telecom, pentru că au avut loc diverse evoluții în lume de atunci, care sunt destul de uh, perturbante. În Corea de Sud, cu mult mai cu 50 de milioane de locuitori, au mai multe abonamente 4G decât avem noi la 500 de milioane de locuitori. Și în SUA, n-aș zice ca un nivel de 20 mai mare, de 20 de ori mai mare de conexiuni, conexiuni decât noi ă, pe un anumit tip de conexiune, dar cam așa ceva este. În unele state membre nivelul de astfel de conexiuni este zero. Aceste cifre sunt esențiale pentru dezvoltarea anumitor servicii. E adevărat, după cum spune Comisia, Pachetul Telecom a fost transpus în legislația națională, însă piața este încă fragmentată. Și cred că unul dintre motive, unul din multele motive, motiv pe care trebuie să-l tratăm în viitor, este că pachetul Telecom în sine nu a fost suficient. Acesta este un lucru. Pe de altă parte, E important și modul în care s-a făcut punerea în aplicare. Eu mă îndoiesc că s-a făcut în mod suficient. De exemplu, dacă ne uităm la uh, separarea uh, la nivel local pentru a se spori viteza internetului în bandă largă, cred că este sigur că această separare nu a fost fost uh, utilizată acolo unde ar fi putut fi utilizată. Separarea era foarte importantă în pachetul Telecom. Separarea în sine, dar și uh, acest, această conectare locală. Aș vrea să îmi spună reprezentanții Comisiei dacă consideră că în realitate au fost utilizate aceste instrumente. Pentru că sigur că e bine să ai legislația, dar e cu totul altceva ca legislația să și fie utilizată în într-un mod în care realitatea să fie modificată în sensul dorit de noi. Cred că e important în legătură cu pachetul Telecom să avem o abordare globală și cred că asta și facem acum. E foarte importantă și punerea în aplicare a programului privind spectrul. Este, acesta, în mod clar, s-a implementat insuficient. Practic, nu s-a implementat. Uh, și cred că este important ca Comisia să ne spună cum intenționează să continue. Pentru că toate derogările care se cer acum sunt derogări pentru creștere și locuri de muncă. Și nu cred că este acceptabil ca în legătură cu un domeniu strategic atât de important, crucial pentru creștere și ocupare, să acceptăm ca prevederile să nu fie implementate, deși statele membre au promis că le vor implementa. Încă un subiect la care s-a referit doamna Trautmann, dar s-a referit și reprezentantul Comisiei. Este vorba de autorizațiile paneuropene. Cred că trebuie să fie absolut clar că nu va exista o piață unică a telecomunicațiilor dacă nu avem operatori europeni și autorizații europene, licențe europene. Orice altă soluție va duce la fragmentare. Fragmentare mai mare sau mai mică, mai mult sau mai puțin importantă, dar tot fragmentare va fi. Și este foarte dăunător pe ceea ce privește șansele Europei de a utiliza întreaga gamă de posibilități de conectare pentru a sluji agendei digitale, tehnologiilor digitale și, de asemenea, realizarea pieței interne, garantarea competitivității industriei europene și mai multe alte chestiuni. Leadershipul nostru în domeniul științei și al cercetării, toate depind de ce putem face în acest domeniu și de succesul nostru. Eu cred că mai avem un lucru foarte important aici, și anume monitorizarea și continuarea, follow-up-ul. Cred că comisia noastră va avea aici un rol important de jucat și mă adresez doamnei raportor acum. Trebuie să analizăm, trebuie să revizuim ce s-a făcut și trebuie să vedem dacă obiectivele pe care le-am urmărit noi prin această legislație au fost transpuse în realitate și îndeplinite. După cum v-am spus, Comisia spune și spune bine că pachetul Telecom a fost implementat în legislațiile naționale. Dar eu um, mă îndoiesc și faptele o confirmă că realitatea s-a schimbat, nu s-a schimbat în măsura în care doream noi prin pachetul Telecom. Este unul dintre domeniile cele mai vitale pentru Uniunea Europeană, pentru economia europeană. Și eu cred că e un subiect foarte important și aș dori să aud părerea Comisiei astăzi și de asemenea mai târziu în cursul procesului. Care credeți dumneavoastră că este relația între ce doream noi să obținem prin pachetul Telecom și realitatea de astăzi? Pentru că, de fapt, Europa nu a devenit lider, ci mai degrabă a reușit să țină pasul, dar a rămas cu o piață fragmentată și alte părți ale lumii evoluează mult mai rapid. Cred că este o problemă crucială pe care trebuie să o soluționăm și o parte a acestei revizuiri trebuie să se refere la reformele ce trebuie făcute dacă ne dorim să nu pierdem în această competiție. Mulțumesc. Grație, colega Ocmar. Mulțumim colegului Hockmar. Avem acum un alt coleg, raportor din umbră, avem Anders Dotter, doamna Anders Dotter. Um, I'm not really sure what comment... Nu sunt sigură ce comentarii să fac. Deci, de fapt, nu mai comentez. Eh, passiamo, non ci sono altri shadow, passiamo a... Mai sunt alți raportori din umbră? Nu? Atunci trecem la intervențiile membrilor și are cuvântul domnul Croy. Yeah, thank you. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să o reprezint pe doamna Vălean. Dar mai întâi aș răspunde la remarca colegului Höckmark. Ați spus că avem nevoie de licențe europene pentru operatori. Întrebarea mea este dacă statele membre sunt gata să facă așa ceva. ar fi util, s-ar evita taxele de roaming, de exemplu. Dar eu cred că diverse state membre vor insista încă să acorde licențe în statele membre respective și ar fi o problemă, cred eu. Dar ce spuneți e foarte important, sunt într totul de acord. Și acum, în numele doamnei Vălean, aș dori să spun câteva fraze despre implementarea acestui pachet. Doamna Vălean uh, salută inițiativa realizării unui raport pe acest subiect. Se pare încă o dată că e prioritar pe agenda comisiei, sunt vești bune și doamna Vălean salută anunțul doamnei Cruz cu privire la realizarea pieței unice digitale și așteaptă cu nerăbdare propunerile din această vară. Între timp, Parlamentul poate analiza situația actuală a implementării celui de-al treilea pachet telecom, eficiența sa și uh, calea de progres. Se pare că am ajuns la aceleași concluzii. O liberalizare a pieței aduce beneficii pentru consumatori și sporește părțile interesate prezente în cele 27 de state membre și, din din păcate însă nu s-a redus fragmentarea pieței. Filozofia ar fi că ar fi bine să se acorde mai multe licențe, să se favorizeze condițiile de acces și că s-ar spori numărul de actori, ceea ce ar spori competitivitatea, concurența, ar multiplica ofertele și ar uh, face să scadă prețurile. Pachetul Telecom este obiectul interpretărilor naționale și deci a fost aplicat în 20 de moduri diferite. Deci, costurile pentru furnizorii din statele membre s-au dublat, nu avem instrumente standardizate și nicio posibilitate de a face economii de scară. Mai mult, nesiguranța juridică percepută nu încurajează investițiile atât de necesare în inovare, desfășurarea tehnologiei și multe alte condiții care uh, construiesc împreună, alcătuiesc împreună potențialul de creștere și ocupare al sectorului TIC este nevoie să se elimine barierele și operatorii să poată activa transfrontalier. Acest lucru trebuie să ofere șansa întreprinderilor de a crește și șansa ca veniturile acestora să fie reinvestite. Din păcate însă nu s-au creat condiții bune pentru inovare și creștere. Trebuie ca potențialul TIC să continue să amelioreze productivitatea economiei noastre, așa cum s-a întâmplat și în ultimul deceniu. TIC și inovațiile din acest domeniu vor fi răspunsuri cheie la provocările economice și sociale cu care ne confruntăm. Ne așteaptă noi provocări care pot deveni șanse. Parteneriatul de investiții transatlantice, de exemplu, ne va permite să uh, ne uh, ameliorăm din nou în acest domeniu. Avem nevoie de siguranță juridică, de previzibilitate a politicilor, de o viziune pe termen lung pentru a atrage și a încuraja investițiile. S-ar putea să fie necesară o schimbare drastică de viziune asupra modului de a stimula concurența în acest sector. Consolidarea pe modelul american pare să fie o cale de progres pentru că garantează economii de scară pentru operatori și ar trebui să ofere și stimulente pentru investitori să faciliteze și să integreze ticurile și să ofere uh, pe termen lung reduceri de prețuri. Știu că sună ca o provocare, dar cred că trebuie să explorăm noi căi și Dat fiindcă ne confruntăm cu o schimbare în economie, trebuie ca Europa să devină eficientă și avem nevoie de un semnal pozitiv și de un pas înainte în, acest semnal, în această perioadă de criză. Asta e mesajul doamnei Vălean. Vă mulțumesc! Croțman. Îi mulțumim domnului Croțman, care a reprezentat-o și pe doamna Volean în calitate de raportor din umbră pentru ALDE. Uh, doamna Anders Dotter dorește să intervină din nou. Cu plăcere îi dăm cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, îmi cer scuze pentru că intervin acum, dar de regulă liberalii vorbesc înaintea mea și am fost surprinsă de noul aranjament. Avem un comentariu de făcut în ceea ce privește licențele paneuropene care permit funcționarea în Europa Centrală și de Est, Scandinavia, țările de jos, unde există monopoluri limitate în ceea ce privește infrastructura. există mm, rețele care deservesc un număr relativ redus de cetățeni în comparație cu piața globală. Și cred că ar fi interesant să ne gândim la posibilități de infrastructură în Europa. Uh, aceasta poate reprezenta o provocare în cadrul mm, nivelului de competitivitate. Cum putem prezenta piața europeană ca pe una competitivă, dar permitem piețe geografice eh, mai mici cu monopol să existe? Există o serie de proiecte în derulare în statele membre. Wifinet în Barcelona, există o rețea bazată pe comunitate, care a fost înființată în același sens. Sunt proiecte similare în Viena, Atena, Berlin. Toate folosesc spectrul care a fost alocat pentru scopuri diferite, de exemplu pentru telefonie mobilă, pentru telecomunicații sau uh, spectru care inițial era destinat uh, scopurilor comunitare. Deci, pe lângă partea de spectru nelicențiată, oamenii își pot lansa proiectele lor proprii. În Amsterdam, de exemplu, există o, uh, un canal de televiziune uh, controlat, gestionat de comunitate. Deci cred că ăsta este un model la care ne-am putea gândi pentru comunicarea wireless, fără fil și poate putem aloca spectru pentru acest gen de proiecte și să nu intrăm neapărat în aceste licențe paneuropene, pentru că există state membre care fac alocări ce dau naștere la probleme de securitate și poate că ele nu sunt dispuse să acorde acele drepturi. Îi mulțumim doamnei Anders Dotter pentru aceste sugestii. Are acum cuvântul domnul Hopmar. Mulțumesc. Uh, un scurt comentariu mm, pentru domnul Kreutzmann, pentru că a cerut uh, dacă statele membre sunt pregătite. A întrebat asta. Aceeași întrebare ar fi putut fi pusă pentru fiecare dintre reformele pe care le-am inițiat. Am fi putut spune asta despre piața unică, am fi putut spune asta înainte să începem pachetul de telecomunicații pe care îl discutăm în prezent. Important este să avem o perspectivă clară asupra lucrurilor să ne întrebăm dacă asta este abordarea pe care vrem să o avem și direcția în care vrem să mergem sau rămânem unde suntem. Eu cred că, ca regulă generală, e să nu rămânem pe loc și să ne îndreptăm într-o direcție și anume cea corectă. Și cred că capacitatea de a crea schimbare uh, este cea care stă la baza acestor discuții. uneori nu doar politicienii, ci și tehnicienii uh, rămân blocați pe ideile vechilor tehnologii. De exemplu, când am discutat uh, licențe paneuropene, ne-am gândit că trebuie să fie aceeași frecvență peste tot. Uh, Dar în Statele Unite nu stau așa lucrurile. Și cred că putem avea astfel de licențe prin, pe baza unei, unui consorțiu. Uh, prin urmare, cred că putem fi vizionari și pragmatici în același timp, dar trebuie să ne bazăm punctul de plecare în realitate. Adică în alte părți ale lumii se mișcă mai repede decât noi și nu cred că e bine să ne lăsăm așa. Deci trebuie să facem un pas înainte într-o altă direcție. Mulțumesc! Mulțumesc colegului Ocmar și dau cuvântul acum scurt reprezentantului Comisiei pentru a continua cu, uh, pe baza intervențiilor pe care le-ați auzit. Mulțumesc, mulțumesc și membrilor comisiei dumneavoastră pentru întrebări și pentru uh, cele spuse față de comisie. O să... Spectrum licenses. Uh, thank you. Uh, I think there are a number of dimensions to this. Există o serie de dimensiuni aici. Domnul Hockmark, în a doua intervenție, a subliniat ceva în acest sens. Abordarea paneuropeană nu înseamnă neapărat că există un singur operator care um, gestionează o singură rețea foarte densă în toate statele membre. Știm că acest uh, lucru nu se poate întâmpla. Uh, chiar și marile companii nu sunt gata sau capabile să facă așa ceva. Ce este important pentru pentru a intra pe calea cea bună, treptat, este că operatorii care doresc să investească în noi lățimi de bandă ce se devin disponibile, să poată planifica activitățile în mai multe țări, poate cu parteneri de investiții, pe baza unor condiții cunoscute, a unor calendare cunoscute și a unor durate cunoscute pentru licențele respective. La asta se gândește Comisia, pentru că atunci avem uh, facultativă. Atunci am avea o abordare facultativă, nu ar ține de registrul unei singure rețele globale. Și dacă îmi permiteți să mă refer acum la cele spuse de doamna Dote. Într-adevăr, este important să avem în vedere că există mai multe modele de afaceri și că modelul spectrului mobil licențiat nu este singur. Comisia este favorabilă față de ideea aceasta de flexibilitate, de, de aproape de efectul de liberalizare pentru a spectrului fără licențe pe care îl pot folosi uh, pentru proiectele lor și apoi uh, folosirea de echipamente la nivelul comunității sau alte inițiative de acest gen, pentru care e nevoie de uh, spectru adecvat și e nevoie de un cadru juridic stabil. Apoi, în ceea ce privește celelalte comentarii pe care le-am auzit, tot în domeniul spectrului, domnul Hockmark, în ceea ce privește RSPP, Comisia este de acord cu dezamăgirea exprimată de dumneavoastră în ceea ce privește lățimea de bandă de 800 de Hz. Angajamentele vorbitorul este rugat să își îndepărteze casca de microfon pentru că se produce microfonie foarte puternică. Ascoltul viene impedito, grazie. Ok. Proviamo così. Uh, the, uh, uh, on the... În ceea ce privește, deci, uh, lățimea de 800, jumătate, aproximativ jumătate din statele membre, chiar puțin mai mult de jumate, nu uh, au capacitatea de a acoperi acest lucru. Există două care nu au solicitat derogări și care sunt uh, supuse procedurilor administrative de la nivelul Comisiei pentru a asigura conformarea. Cele care au solicitat derogări există motive obiective care nu țin de statele membre, au legătură, de exemplu, cu probleme de, ce țin de statele terțe, de exemplu, care sunt recunoscute ca fiind întemeiate, legitime. Dar în discuțiile pe care le-au avut statele membre cu Comisia, am insistat asupra nevoii de eh, minimizare a procedurii de derogare din perspectiva limitelor impuse de obie- limitelor obiective care există în domeniul respectiv. Și uh, cred că totul trebuie să se încheie în ceea ce privește derogările înainte de vacanța de vară. Apoi, în ceea ce privește piețele fixe, uh, Domnul Hockmark s-a referit la chestiunea aceasta de cuplării. Fără îndoială, există situații diferite de la un stat la altul. În parte e normal, de exemplu, ne putem aștepta ca uh, domeniul de întindere a modelului bazat pe decuplare să fie redus în țările unde există infrastructură uh, care concurează unele cu altele, cum ar fi cablu, și mai puțin în statele unde concurența nu e așa mare, dar variațiile acestea nu se explică doar pe baza acestui singur factor. La nivelul comisiei se lucrează um, asupra condițiilor de prețuri convergente și nediscriminare, tocmai datorită faptului că se percep uh, aceste variații semnificative la nivelul abordărilor în statele statelor membre, care nu sunt explicate în totalitate de criteriile și condițiile obiective și care au dus la rezultate uh, mai puțin decât ce se aștepta, lucru care nu face decât să aibă un impact negativ asupra pieței. Având în vedere, și aici este unul dintre domeniile în care considerăm că operatorii din uh, mai multe țări au nevoi specifice, deci ne interesează și o convergență tehnică în ceea ce privește mijloacele de acces la rețea, fie că e vorba de decuplare virtuală sau alte tipuri de acces virtual la rețea. Și asta este o contribuție importantă. Grazie lei per queste repliche. Vă mulțumesc. Domnul Carazoglu și De Tomazo, care au intervenit din partea BEREC, uh, doriți să uh, aveți o intervenție finală în urma discuției pe care s-a auzit-o? Dacă da, vă rog. Mulțumesc. Aș vrea să răspund la câteva dintre comentariile pe care le-am auzit. Întâi de toate, BEREC este conștientă de inițiativa privind piața unică și suntem dornici și capabili să colaborăm cu Comisia. Așa cum a spus și domnul de Tomazo, BEREC a lucrat la uh, reducerea uh, regimului administrativ pentru Europa, operatorii paneuropeni și, fără îndoială, așteptăm cu interes următorii pași care vor fi făcuți în această direcție. Una dintre chestiunile cheie menționate aici se referă la fragmentarea pieței. Da, nu putem spune că suntem pesimiști în această direcție. Constatăm că există o intensificare a armonizării, adesea având la bază recomandările comisiei, lucru care este eh, sigur mai vizibil pe piețele mature. Dar pe măsură ce apar piețe de noi generații, de, de comunicări de noi generații, fie că e vorba de comunicări fixe sau mobile, Condițiile de piață diferite de la un stat la altul au impact asupra dezvoltării. Fără îndoială, Europa este o piață unică, dar în Europa există Austria cu o uh, concurență intermodală foarte puternică între serviciile în bandă largă mobilă și cele fixe, ceea ce determină reglementatorul să stabilească uh, reducerea prețurilor uh, la uh, comunicări mobile, altfel cei cu comunicare fixă n-au putea, n-ar putea să intre în, uh, pe piață. Pe când în uh, țările de jos lucrurile sunt uh, exact invers. Există uh, mai multe uh, conexiuni mai multe posibilități de conectare, apoi Grecia, unde acest gen de concurență este absolut um, de neaplicat, Lituania, unde Lipsa de decuplare a tipurilor de comunicații a dus la un salt brusc la rețelele FTT și care, iată, datorită acestei situații, acum sunt lideri în FTTH Compast Suedia, unde există mici proiecte locale care au dus la o adoptare Uh, pe scară largă a serviciilor uh, FTT, FTTH și așa mai departe. Suntem siguri că trebuie să uh, creăm cu adevărat o piață unică, dar sigur că luând în considerare diferitele condiții care există în statele membre, fiindcă așa vom putea răspunde mai rapid situațiilor concrete. Mulțumesc! Lei. Mulțumesc! Domnule Tomazu, văd că nu vreți să interveniți. Doamna Trotman are cuvântul pentru a trage concluziile discuției noastre și pentru a face ultimele observații. Așa cum s-a spus deja aici, doamna Trotman a fost raportoare pe pachetul telecomunicației în mandatul uh, trecut, deci o mare expertă. Proiectul său de raport va fi discutat pe 9 iulie și uh, astăzi avem doar concluziile, să spunem, uh, intermediare pentru această dezbatere. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je voudrais... Euh, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor, doresc să mulțumesc Comisiei Europene, reprezentanților BEREC, pentru calitatea acestor schimburi de opinii, care cu siguranță vor reprezenta o posibilitate de a îmbogăți raportul meu. Aș dori foarte pe scurt să răspund la câteva aspecte ce au fost evocate, fără a evoca punct cu punct fiecare element, ci mai degrabă în mod tematic. Întrebare. Mai întâi, oare reglementarea poate fi singurul instrument pentru a putea încuraja această piață și pentru a face în așa fel încât să nu mai existe bariere între cele 27 de state, de mem- state membre? Răspunsul e nu. Reglementarea poate să ajute, dar nu poate fi singura soluție. Există probleme. Există probleme de autorizare în materie de spectru, există diferite tipuri de probleme, aș putea să fac o listă întreagă, însă ceea ce aștept eu din partea Comisiei Europene pentru ca dezbaterea să fie una corectă, precisă și operațională este ca ansamblul acestor factori care intervin în ceea ce privește piața, mai ales în ceea ce privește felul în care funcționează piața, felul în care se fac investițiile, e bine ca acest lucru să ne permită să ne și pronunțăm, să hotărâm Aș vrea apoi să avem și un calendar. Eu nu cred că din punct de vedere al metodologiei, din punct de vedere al operatorilor, ar fi un lucru bun să avem o modificare făcută așa, uh, etapă cu etapă, fără a avea o viziune coerentă a unui întreg, a unui tot. Mie mi se pare că acest calendar trebuie să fie ceva esențial în momentul de față. S-a comparat situația noastră, colegul Hockmark a făcut acest lucru, s-a comparat situația europeană cu cea din Corea, cu cea din Statele Unite, două modele total diferite. Corea, o decizie de planificare la nivel național cu investiții publice și Statele Unite, cu o repartizare teritorială, ceea ce uh, am putea să numim noi o înțelegere tacită, o un cartel. Însă vedem că un astfel de sistem nu ar putea să funcționeze în Europa. Suntem prea fragmentați chiar și din punct de vedere al operatorilor, cu operatori cu dimensiuni și mărimi diferite. Deci aici trebuie să avem o gestiune uh, foarte precisă pentru a face față situației și pentru a favoriza apariția unor uh, operatori mai puternici, mai eficienți, capabili să investească. Însă pentru asta e nevoie de o reglementare, o reglementare economică care să fie stabilă și care să ne permită să acționăm în mod eficient. Trebuie să ținem seama, și dacă nu mă șele și o recomandare a berecului, să ținem seama de diversitățile naționale și prin cooperare și prin uh, experiența noastră și acest lucru figurează la articolele 7 și 7a și asta ne demonstrează că acest lucru funcționează, să ajungem deci la o viziune comună, o reglementare eficientă și cred că toate instrumentele acestui cadru nu sunt foarte uh, utilizate la randament maxim. De aceea eu aș recomanda să înaintăm în această direcție. O recomandare, o reglementare globală ar interveni, dacă ar interveni acum, ar fi prea devreme. Uh, Însă nu cred totuși că anumite aspecte ar trebui să fie lăsate încă de pe acum deoparte cu ideea unei revizuiri, în ideea unei revizuiri tranzitorii, uh, intermediare, o simplificare a piețelor o utilizare, în momentul în care acest lucru se impune, a unei uh, reglementări uh, simetrice. Iată, acestea sunt câteva idei, propuneri din uh, partea Comisiei BERE, care mie mi se pare interesante. De aceea aș ruga Comisia Europeană dacă își dorește să avanseze pe tema pașaportului, a spectrului și a neutralității, să nu lăsa deoparte uh, Uh, aceste aspecte, toate aceste aspecte care sunt pozitive și care pot aduce o coerență suplimentară pentru întregul dispozitiv. Și așa cum spunea și doamna Vălean prin intervenția, intervenția domnului Kreuzmann sau colegul Hockmark sau ceilalți colegi, dacă ne dorim o coerență suplimentară, trebuie să ne și acordăm mijloacele pentru a obține această coerență suplimentară. Cred că acest lucru poate fi realizat, nu e neapărat nevoie să reluăm integralitatea, așa cum spunea Comisia, ci putem obține această coerență și putem ușura această cooperare care a avansat destul de bine până în prezent între Comisie și BEREC. Și în final aș dori să spun că în ceea ce privește pașaportul, mai rămâne în continuare o întrebare la care Comisia va trebui să găsească un răspuns. Și anume, dacă se obține un pașaport într-un stat membru, care este jurisdicția care se aplică în caz de, știu eu, litigiu economic, litigiu comercial, care este dreptul muncii care se aplică. E dreptul țării, legislația țării unde se obține licența respectivă sau e licența țării acolo unde uh, firma respectivă se instalează? Aici trebuie să analizăm și principiile din directiva de serv- uh, pentru servicii și directiva de stabilire. Uh, trebuie să știm ce vom face cu acest pașaport. Pașaportul e o idee bună Trebuie să putem simplifica lucrurile. E o idee bună, însă, atenție, trebuie să știm exact care vor fi și consecințele. Și dacă există consecințe în ceea ce privește legislația socială, trebuie un studiu de impact. Aceasta este recomandată în pachetul Telecom. De aceea, cred eu că asupra acestui punct va trebui să fim foarte prudenți și atenți și în ceea ce privește uh, decuplarea despre care am tot vorbit, am apreciat faptul că faptul că acest uh, lucru figurează în a fost deja un instrument pentru a-i descuraja pe unii. Poate Bereg mai are și alte idei pe această temă, însă în orice caz e un instrument care are un mod direct sau indirect un efect clar. Aș dori să mulțumesc tuturor, aș dori să mulțumesc doamna președinte pentru faptul că ați acceptat să dezbatem atât de mult, ne-ați permis să avem o dezbatere cu adevărat pozitivă. Grazie ancora Catrin Kratman. Îi mulțumesc doamnei raportare Trautman și tuturor celor care au intervenit. Mulțumesc în special comisiei și celor doi oaspeței noștri de la BEREC. Eh, discuțiile vor fi reluate pe această temă pe 9 iulie. Atunci vom vorbi despre proiectul de raport pregătit de doamna Trautmann pentru reuniunea respectivă. Trecem mai departe la ordinea de zi, care am spus că se va axa pe același domeniu TIC. Vorbim acum despre propunerea revizuită privind orientările pentru rețelele de telecomunicații și are cuvântul raportorul Tozenovski. Are coloro che fanno i saluti di farlo molto silenzioso. Cei dintre dumneavoastră care trebuie să părăsească sala, v-aș ruga în liniște. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, máme zase na stole před námi eh, materiál, který jsme projednávali. A... Mulțumesc, doamna președinte. Iată că avem deja un document pe care l-am discutat deja și care l-am mai adoptat odată în Comisia ITRE în luna noiembrie anul trecut, însă atunci uh, au mai existat și anumite modificări, modificări în ceea ce privește sumele alocate pentru acest program. S-a făcut o reducere de la 9,2 milioane de uh, miliarde de euro la 9 miliarde de euro la 9,1 miliarde de euro la 1 miliard de euro. Și iată că am primit acum din partea Comisiei o nouă propunere, o, un text revizuit și cu aceste reduceri financiare au existat și anumite alte modificări, și anume de substanță, de conținut, care se leagă mai degrabă de faptul că accentul s-a modificat. Iar banda largă a fost care a fost alocată a avut o importanță mai mică în acest document decât era cazul în, dece- în noiembrie când am discutat acest dosar. Iar acest document aduce idei noi, mai ales în momentul în care vorbim despre distribuirea acestor uh, servicii digitale. Avem și discuții referitor la facilitatea conectarea Europei și iată că am ajuns la un moment în care există o adevărată presiune asupra noastră. Și aș vrea să mulțumesc în mod călduros tuturor pentru cooperare, tuturor raportorilor din umbră, pentru că, având în vedere aceste presiuni și timpul care trece repede, am încercat cu toții să găsim un compromis cât mai larg cu putință care să se bazeze pe textul care a fost discutat în noiembrie anul trecut. Voi face eforturile necesare pentru a găsi consensul cât mai exhaustiv cu putința în rândul membrilor, în așa fel încât să fim în măsură să dezbatem și să adoptăm textul în comisia noastră ITRE înainte de concediul de vară. Și astfel să putem înainta raportul la timp mai departe. Așteptările noastre sunt foarte mari și apreciez acest lucru, însă problema pe care o întrevăd eu este, și de altfel aș vrea să întreb Comisia despre acest lucru, a existat foarte multe întrebări care nu și-au primit încă un răspuns în ceea ce privește repartizarea acestui miliard de euro între serviciile digitale și banda largă. Felul în care se vor aloca aceste sume. Și aici avem o problemă. Cum vom face față? Cum ne vom alinia cu acele chestiuni pe care le-am mai discutat deja? Ar fi bine să avem și un fel de plan al Comisiei în ceea ce privește nevoile financiare pentru aceste servicii financiare? servicii digitale, digitale mai iertați, pentru că felul în care se alocă aceste fonduri, trebuie să știm unde vom aloca aceste sume, cum vom avea un spațiu suficient de negociere pentru trilogurile ce vor avea loc după concediul de vară. Iar presiunea pe care o avem, mai ales din cauza timpului, este o presiune deosebit de mare și voi încerca să păstrez calendarul, așa că aș dori să fie trimise amendamentele asupra cărora am căzut de acord împreună cu raportorii din umbră la ultima noastră ședință. și în momentul în care aceste amendamente sunt semnate, aș vrea ca acestea să, fie, să facă obiectul unui consens cât mai larg cu putința, pentru că ele corespund cu compromisurile la care am reușit să ajungem, fără a pierde din vedere faptul că așteptăm cu nerăbdare discuțiile trilaterale în pe durata cărora multe dintre aceste aspecte vor trebui să fie explicate și acolo vom afla și care va fi și poziția Consiliului. Așa că, dacă puteți, trimiteți aceste amendamente până la finalul acestei săptămâni. Acum n-am să intru în prea multe detalii, dar aș dori doar să repet faptul că apreciez eforturile depuse și cooperarea din partea raportorilor din umbra, pentru că e un aspect deosebit de important pentru noi în momentul de față să putem respecta calendarul, așa că v-aș ruga deci să trimiteți aceste amendamente în săptămâna aceasta și sper că până la urmă compromisurile vor fi acceptabile pentru toate grupurile politice, în așa fel încât să putem păstra calendarul Lucru deosebit de important pentru noi. Și acum două întrebări pe care aș vrea să le adresez Comisiei. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește repartizarea acestor resurse între diferitele capitole? Uh, aceasta ar fi deja o indicație prețioasă pentru noi, pentru munca noastră ulterioară. Mulțumesc. Grație al colega relatore. Mulțumesc, domnului raportor. Domnul Viola a sosit acum ca reprezentant al comisiei și o să vă și răspundă. Acum dăm cuvântul raportorilor din umbră. Începem cu colegul Hockmar, căruia îi dau cuvântul de îndată. Thank you very much and uh, thanks to the rapporteur. Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președinte, și mulțumesc și uh, domnului raportor. Am apreciat nu numai prezentarea sa, și, ci și felul în care am reușit să ne descurcăm într-un dosar atât de dificil, când ne uitam la toate modificările pe care le-am avut în privința acestui dosar. Și cred că putem aici împărți lucrurile în două categorii. Mai întâi criteriile, țintele și, pe de altă parte, cum modalitățile, cum găsim instrumentele, finanțarea de care avem nevoie. Acum, în ceea ce privește țintele și criteriile, eu cred că lucrurile nu prea s-au schimbat. nu, nu s-au schimbat doar pentru că bugetul s-a schimbat. Realitatea, de fapt și de drept, în, în acest context global, este neschimbată. Și nu prea sunt de acord cu ceea ce spune Comisia în propunerea sa revizuită, care dorește, că, care afirmă că uh, furnizarea de servicii cu viteză mare, servicii digitale, uh, într-o rețea bazată pe viteză mare în zonele rurale nu prea este realizabil. Uh, însă, dacă noi spunem că vitezele 2013 vor fi suficiente. Atunci s-ar putea ca în 2020 să ne confruntăm cu o problemă foarte mare, cu o propastie digitală. Și ar însemna să spunem că economiile noastre în zonele rurale nu ar putea să fie în măsură să facă față concurenței uh, care reiese din dezvoltarea anumitor piețe. Așa că noi ar trebui să fim mai degrabă cu ochii țintiți spre 2020 și să țintim spre acea realitate. Și așa cum a spus și domnul raportor, uh, Uh, da, trebuie să înaintăm acele amendamente care au fost susținute ultima dată la ședința la care am participat noi și pe care le-am votat. Asta este abordarea cea mai bună. Acum, nu uitați că lucrurile erau așa și înainte. Dacă ne uităm la, întreaga, la întregul tablou, evident că sumele au fost mai mari în trecut, 9 milioane, miliarde de 9 ori mai mare decât o sumă de 9 ori mai mare decât un miliard. Dar noi trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și să mobilizăm investițiile la maxim și să găsim acele modalități care ne vor permite să mobilizăm investiția necesară la momentul potrivit și să creăm astfel un cadru pentru a avea un șablon pentru a putea dezvolta astfel de lucruri pe viitor. Și poate că ar trebui să obținem mai multe fonduri de la fondurile structurale și de coeziune. Cred că asta e o misiune importantă care revine Comisiei și este o parte și importantă a dezbaterilor și a deciziilor pe care noi trebuie să le luăm în această comisie. Așa că nu pot să spun decât că susțin abordarea raportorului nostru în aceste domenii de asemenea. Iar, per ansamblu, în ciuda faptului că bugetul s-a schimbat, lumea nu s-a schimbat. De aceea trebuie să ne mulțumim, să continuăm să păstrăm aceleași criterii și aceleași ținte și să ne asigurăm că vom mobiliza acele fonduri necesare pentru investiții care să ne permită să avem aceste structuri publice în toate regiunile. Așa că menținem țintele, suntem pragmatici și încercăm să găsim cea mai bună metodă pentru a reuși aceste ținte, să fim pragmatici, să dăm dovadă de uh, hotărâre. Mulțumesc. Ți-a colega Ocmar la parola ora lui Shadow. Are acum cuvântul raportorul din umbră din partea socialiștilor și democraților. Prezident, je voudrais... Euh, mulțumesc, doamna președinte. Și eu, la rândul meu, aș dori să-i mulțumesc raportorului nostru, domnul Toșenovski, care, într-adevăr, a mediat această muncă de colaborare între diferiții raportori din umbră, așa că vreau să-i mulțumesc pentru spiritul său deschis și pentru felul în care ne-a ascultat împărtășesc întrebările adresate de dumnealui, pentru că am fost dezamăgiți când am văzut cum anumite aspecte au fost tratate de către Consiliul European și de către statele membre, care se pare că nu prea au înțeles. Și de altfel, colegul nostru Horkmark invită să își dea seama că tehnologiile acestea sunt deosebit de importante pentru a relansa creșterea și ocuparea Și aici trebuie să discutăm despre miliardul care ne-a mai rămas, dragi colegi. Și trebuie să vorbim despre servicii digitale. Așa că aș mai adăuga o întrebare, o întrebare referitoare la infrastructuri. Pentru că nu mai avem decât un singur miliard, vorbim despre servicii, da? Bun. Dar n-aș vrea ca Parlamentul European să nu poată participa la discuțiile referitoare la finanțarea infrastructurilor. Dacă programul SEF nu permite pentru această rețea să dezbatem de aceste, despre aceste chestiuni și că am lăsat finanțarea în seama altor instrumente sau eventual în seama mm, partenerilor privați, bun, dar Parlamentul trebuie să participe la aceste dezbateri. Iată, aceasta este o observație pe care vreau să o fac tocmai pentru a sublinia că avem și noi un cuvânt de spus. Și m-aș uita și la comportamentul Băncii Europene pentru Investiții, BEI. Și sincer vă spun, nu prea, am fost dezamăgită, am fost nemulțumită în momentul în care am avut ședința și doamna comisar Cruz și un reprezentant al BEI erau de față. Aici nu e un reproș așa cu caracter personal, ci vă amintesc, ni s-a explicat că dobânzile pentru realizarea unor infrastructuri erau mai ridicate în cadrul acestor rețele de servicii digitale decât pentru energie, decât pentru transporturi. Și explicația aceasta, de fapt, era că acestea sunt considerate un sector mai riscant. Și atunci am întrebat, dar ce facem? Și ni s-a spus că ar trebui să găsim niște garanții publice mai multe. Păi care, unde, cum, cum se poate face așa ceva? Dacă statele membre sunt sub control și trebuie să-și reducă deficitul public, nu le putem cere să facă investiții, nu? Pentru că investițiile chiar și importante și strategice nu sunt reduse din uh, deficitul public. Uh, și, mai mult decât atât, e nevoie și de garanții. Așa că, iată, n-am, nu reușim să ne descurcăm plecând de la investițiile statelor membre în aceste rețele. Iar, pe de altă parte, dacă mă uit la modul în care BEI face această selecție a dosarelor, mă uit că la faptul că în domeniul transporturilor, proiectele despre care discutăm și aștept să văd deciziile finale, sunt doar autostrăzi nu sunt neapărat niște proiecte care în codecizie au fost considerate a fi prioritare. Și mă gândesc, spre exemplu, la accesul la servicii digitale, accesul la internet. Ei bine, aici uh, trebuie să analizăm și să vedem în ce condiții și am vorbit adineauri despre diferențele care există în statele membre, număr de uh, cetățeni, caracteristici, acces, configurație geografică, E bine, toată această diversitate trebuie luată în considerare și trebuie să luăm uh, niște măsuri în acest sens, care să fie măsuri echitabile pentru toate țările Uniunii Europene și care să țină seama, într-adevăr, de această nevoie de aducere la nivel. Deci cred eu că astăzi, totuși, ar trebui să transmitem un mesaj, că, un mesaj care să fie uh, ascultat și înțeles și de Comisie, ci și de statele membre. Și Cred că trebuie să menținem presiunea. Mă gândesc, de exemplu, la articolul 5, aliniatul 3. B. Pentru a putea orienta în mod democratic alegerile ce vor fi făcute. Acum, fiind, venind vorba de servicii, eu cred că abordarea uh, precedentă era una pertinentă, dar acum avem fonduri mai puține, așa că va trebui poate să determinăm anumite tipuri de proiecte. E o dezbatere pe care trebuie să o avem și să clarificăm lucrurile, pentru că dacă facem așa, uh, Ehm, ace- răspândim, așa, împrăștiem miliardul acesta de euro câte un pic în fiecare parte, nu știu dacă vom fi în măsură să fim cât mai eficienți cu putință, pentru că suma e mică. Așa că aș vrea să îi spun colegului nostru, domnul raportor, că suntem gata să căutăm și să găsim un compromis, pentru că Parlamentul trebuie să fie uh, luat în considerare în mod coordonat și coerent pe această chestiune. Noi întotdeauna am dat dovadă de dorința noastră de eficacitate și cred că aici, mai ales aici, va trebui să reafirmăm această dorință. Mulțumesc. la colega Trautmann, ora la parola Kreuzmann. Mulțumesc, doamna Trautmann. Domnul Kreuzmann. Mulțumesc, doamnă președinte. În principiu, M-am exprimat cu privire la noua propunere, dar aș dori să mai subliniez câteva aspecte aici. Per total, consider că acest document este foarte bun. Se pune accentul pe faptul că, că bugetul limitat trebuie concentrat pe anumite proiecte și eu cred că este foarte important să se realizeze o plusvaloare europeană. Eu de la început am fost destul de sceptic cu privire la uh, banda largă. Cred că aici statele membre sunt cele care trebuie să devină mai active. Cele șapte miliarde de euro de la început uh, au fost de multe ori considerate insuficiente și sau neadaptate pentru acest obiectiv și s-a pus întrebarea dacă n-ar fi mai bine folosiți banii în altă parte. Iată că acum statele membre au decis că banii aceia nu mai sunt disponibili și deci nu mai discutăm subiectul. Este foarte importantă și infrastructura pentru serviciile digitale. Este un subiect care are legătură cu foarte multe provocări actuale și uh, cu programul legislativ actual al Uniunii Europene. Uh, semnătura electronică, achizițiile publice electronice, toate acestea oferă un potențial extraordinar pe piața transfrontalieră. Aceste proiecte necesită finalizarea acestor proiecte legislative și cred că este necesar să ne bazăm pe uh, prevederi care să ajute întreprinderile și care să fie aplicabile la nivel național. Este clar că trebuie adusă o plus valoare pentru economie, dar și pentru cetățenii Europei. Apoi, mă bucură faptul că uh, proiectul privind rețelele de telecomunicații nu a fost sacrificat, pentru că sunt chestiuni care vor da rezultate bune pe termen lung Siguranța planificării este importantă și nu trebuie să se piardă atunci când se reduce finanțarea și mai ales în această perioadă de criză este important să se garanteze când se fac atât de multe reduceri. În cele din urmă doresc să mă refer la internet. Mulți colegi consideră că sunt uh, aici menționate măsuri exagerate, cum este ștergerea conținuturilor ilegale. Eu vreau să spun că este important să se ia măsuri pentru ca copiii și părinților să aibă posibilitatea să fie suficient de informați. În Germania există o inițiativă în acest sens uh, prin care s-a permis uh, părinților să se exprime în acest domeniu. Facilitatea conectarea Europei este și ea foarte importantă pentru că oferă o infrastructură de bază. Și trebuie să vedem ce se va întâmpla pe viitor pentru că nu este clar menționat în documentul de lucru. Vreau să mai adaug, în mod special, faptul că noi încercăm întotdeauna să ajungem la cetățenii din Europa. Aici am putea să uh, o facem cu relativ puțin bani și să-i convingem de efectele pozitive ale Europei. Comisia uh, ar trebui să uh, ne spună cât mai rapid ce propuneri are la modul concret cu privire la rețelele de telecomunicații și toate aceste lucruri și sper să lucrăm cât mai bine cu toți colegii și să ajungem la un rezultat bun. Vă mulțumesc! Grație! Mulțumesc! Uh, Ander, doamna Anders, toate din partea verzilor acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! Aș dori în primul rând să mulțumesc raportorului pentru că a început această discuție privind propunerea revizuită a Comisiei. Din perspectiva verzilor ale uh, și după cum am văzut uh, și din perspectiva altor grupuri politice, este foarte important și corect să se includă cât mai multe dintre măsurile stabilite până acum și uh, votate aproape în unanimitate la Comisia noastră anul trecut. Este vorba de obiective mai ambițioase pentru banda largă și uh, criterii de selecție obiective pentru proiectele de interes comun. Și doresc să-mi exprim sprijinul continuu față de investițiile în infrastructură pentru crearea de conectivitate. Cred că este important pentru cetățenii europeni, după cum au spus și alți colegi, să reușim să fim conectați realmente și să nu adâncim prăpastia digitală uh, pentru că știm deja că aceasta este o problemă. În ceea ce privește serviciile, a existat o schimbare în acest dosar, în abordarea serviciilor. De la început, noi am fost cam reticenți în ceea ce privește includerea serviciilor într-un dosar în care este, de fapt, vorba despre infrastructură și mai ales infrastructura digitală, ceea ce este un concept destul de bizar pentru Uniunea Europeană. De multe ori am văzut asta și în discuțiile anterioare, chiar de astăzi, când am vorbit despre identificarea electronică și serviciile de asigurare a încrederii, că există sisteme instituționale în statele membre și că trebuie să fie abordate și nu se știe cum. Deci m-am bucurat foarte mult să văd că, doamna, că domnul raportor a menționat uh, un uh, proiect ca cel de uh, ca Europeana, care este un proiect care a mers foarte departe și e bazat pe cultură și m-am gândit foarte mult uh, la ce mi-aș dori eu să facă Uniunea pentru mine ca tânăr cetățean al Uniunii Europene. Un tânăr cetățean care nu înțelege foarte bine sau nu are mare legătură cu motivele pentru care a fost creată Uniunea Europeană. Eu nu cunosc prea bine ce s-a întâmplat înainte de 1995. Pot doar să știu ce mi se spune despre schimbările sociale de atunci. Și acum, în această perioadă, când sunt atât de multe probleme economice și sociale în statele membre, e foarte important să investim și în coeziunea culturală, care poate fi uh, realizată printr-un proiect ca Europeana, pentru că altfel nu cred că putem crea legături și cred că mulți tineri din Europa au aceeași abordare cu mine și cred că ar avea de câștigat dintr-o asemenea investiție, într-o infrastructură care ne ajută să avem o legătură cu istoria, de fapt. Mulțumesc! Ei, sunt terminati gli interventi degli shadow. Mulțumesc! Am încheiat cu raportorii din umbră. Acum ceilalți colegi. Începe doamna Ford. Vă rog. La colega Doamna Ford. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult domnului raportor și raportorilor din umbră pentru că ne explică schimbările făcute. E vorba de un subiect destul de specific și în același timp foarte important, după părerea mea. La pagina 38 au fost eliminate anumite formulări referitoare la securitate și mai ales cele care se referă la uh, organizarea de linii telefonice care au obiectivul de a uh, combate conținuturile ilegale din perspectiva pedofiliei de pe internet. Eu cred că e vorba aici de servicii din 30 de state care fac o, uh, o muncă extrem de importantă pentru a combate această infracțiune îngrozitoare care ne pune în pericol copiii. Există o mare nesiguranță cu privire la viitorul acestor linii telefonice de ajutor. După cum se spune la pagina 26, Acolo se vorbește doar de niște platforme și platforme transnaționale. Deci trebuie să reușim să oferim claritate acestor organizații. Trebuie să, ele trebuie să știe că va mai fi finanțare disponibilă la nivel național ca să le ajute să raporteze conținuturile și să lucreze cu poliția pentru ca respectivele conținuturi să fie scoase de pe internet și să se identifice riscul pentru copii. Este foarte important sunt convinsă că există în toate țările noastre cazuri îngrozitoare. Dacă nu le aveți în țara dumneavoastră, sper să nici nu apară. Deci uh, sper să reușesc să lucrez cu raportorul și cu raportorii din umbră ca să aduc niște amendamente care să ofere certitudine acestor organizații să știe că vor mai putea fi finanțate prin nivelul național și să-și aducă contribuția în platforma europeană și globală. Dragi colegi, dacă n-ați semnat declarația scrisă numărul 3 privind combaterea acestui fenomen pe plan global, vă rog să o semnați pentru că e foarte importantă. Asta voiam eu să vă spun despre securitate și vreau să mă asigur că aceste organizații nu sunt date uitării acum când uh, analizăm destinațiile pentru fondurile disponibile. Grazie la colega Ford, la parola. Mulțumim domnule Ford, domnul Odi acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă număr printre deputații care au fost foarte dezamăgiți de marea negociere pe care au făcut-o șefii de state și de guverne în noaptea dintre 7 și 8 februarie. Haideți să fie clar, rețelele transeuropene au fost o victimă, una din marile victime ale acestor negocieri. Vreau să mulțumesc domnului raportor care între timp e specialist pe aceste subiecte, lucrează foarte mult și vreau să mulțumesc și celorlalți raportori din umbră. Cred că suntem cu toții de acord că obiectivele sunt importante, însă problema care se pune este cea a finanțării. Șefii de state și de guvern au avut o idee care nu a fost pusă în aplicare, după părerea mea. Într-un alineat care a trecut neobservat, au cerut BEI să realizeze un studiu privind modalitățile generale de finanțare pe care le putem pune în aplicare între regiuni, state membre, Uniunea Europeană, parteneriatul public-privat, cauțiuni, garanții. Pe scurt, să avem o abordare, mie nu-mi place termenul ăsta, abordare inteligentă, aș zice eu mai degrabă inovatoare a finanțărilor privind investițiile. Și este clar că una din problemele Uniunii Europene, mai ales în domeniul telecomunicațiilor, este cum să putem finanța nu neapărat investițiile rentabile, pentru că acestea se vor face oricum, nu investițiile nerentabile, pentru că acelea nu se vor face deloc, ci investițiile eh, dintre aceste două categorii, care au nevoie de un pic de ajutor din partea sectorului public. S-a vorbit despre B, eu vreau să vă zic că îi susțin, pentru că eh, când vor să-și păstreze ratingul triplu A, avem nevoie de un B solid, e adevărat, nu trebuie să o supunem la tot felul de încercări, dar Bay are ingineri financiari de multe origini și cred că ar fi momentul să le cerem acest studiu, să ne ofere consiliere cu privire la posibilitățile de a finanța astfel de investiții. E clar că Uniunea Europeană are nevoie de resurse proprii în acest dosar se vorbește despre revizuirea de la jumătate de parcurs. Eu cred că avem nevoie, de fapt, de o revizuire politică, pentru că ceea ce solicităm noi cu privire la cadrul financiar vizează disponibilitatea statelor membre. Sigur că trebuie să acceptăm acest miliard, nu avem ce să facem, dar trebuie să-l acceptăm doar provizoriu, după părerea mea. Deci să scriem în regulament să nu se ceară o evaluare, ci o revizuire în 2016 așa cum negociem și pentru mecanismul financiar. În 2016 vom avea un nou parlament, haideți să aducem această discuție pe scena politică, la alegeri va fi nou și Comisia, nou și președintele Consiliului, poate Regatul Unit va fi ieșit până atunci din Uniunea Europeană, vom avea resurse proprii, sunt multe elemente noi care ne împing să revizuim complet nivelurile de investiții privind rețelele transeuropene și mai ales cele de telecomunicații. Cine va avea încredere în sectorul privat pe teritoriul european dacă sfera publică nu investește? Cine? Cred că, deci, reorientările sunt bune, trebuie susținute, dar trebuie modificate și anume Uniunea Europeană trebuie să aducă speranță de investiții și să însoțească aceste investiții de interes mediu pe care sectorul privat nu le va face fără ajutor. Mulțumesc! Colega Andersdotter a chiesto di poter intervenire. Doamna Andersdotter dorește să intervină. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că re, reiau cuvântul. S-au spus lucruri foarte interesante de către domnul Odi și cred că vom continua să discutăm la reuniunile raportorilor din umbră. Și aș avea un comentariu privind programul Un Internet mai sigur, pentru că eu, ca cetățean tânăr, nu mă simt în siguranță în, în ultimii, nu m-am simțit în siguranță în ultimii ani în rețelele europene și cred că e important să se țină cont de faptul că organizațiile care primesc bani din programul pentru un internet mai sigur au și sponsori uh, uh, din privat și să știți că fac multe lucruri. Uh, analizează informațiile de pe internet fără control judiciar și mi s-a părut deosebit de îngrijorător faptul că s-a făcut o filtrare a upload-ului, ceea ce mie mi se pare o idee oribilă, pentru că pune totul sub controlul infrastructurii sau a uh, platformelor controlul asupra ceea ce poate să spună cine și în ce circunstanțe și eu nu cred că interesul tinerilor și nici al bătrânilor și nici al nimănui nici în sec interesul sectorului privat, nici în interesul presei să existe un astfel de sistem care să fie susținut de sectorul public. Cu toate acestea, Comisia pare să fi susținut la nivel vag cooperarea B2B pentru instalarea unor astfel de sisteme în strategia de siguranță cibernetică. Ceea ce eu nu înțeleg deloc, pentru că eu cred că cineva din cei 25.000 de, func- de funcționari de la Comisie Trebuia să-și fi dat seama că nu există aici un echilibru bun pentru uh, libertatea de exprimare și că nu este o măsură eficientă. Am mai purtat astfel de discuții la Parlamentul European, în multe state membre, în Germania s-a discutat timp de vreo 2 ani despre cum să se uh, trateze situația de imagini uh, legate de abuzul de copii și concluzia a fost că trebuie identificați cei care vor să facă rău copiilor, pentru că aceștia trebuie prins. Și multe organizații finanțate din programul pentru internet mai sigur nu vor să facă așa ceva, vor doar să ascundă problema, să o ascundă undeva și să, să spere că o să dispară. Dar este o idee proastă și cred că putem să reducem finanțarea pentru programul pentru un internet mai sigur, pentru că mie nu mi s-a părut deloc bun. Mulțumesc. E, ehm, sì, non è molto usuale, diciamo, questo. Nu e obișnuit, dar da, cred că puteți. Doamna Ford, vă rog, spune doamna președinte, așteptați până când vă dau cuvântul. oggi ci având în vedere sesiunea de astăzi care s-a modificat oarecum, dacă se solicită o a doua intervenție, e posibil, așa că vă rog, aveți cuvântul. I'd like to invite you to... Da, vreau să vă invit să veniți în regiunea mea, să vedeți acolo organizațiile care combat abuzul online și să vedeți ce muncă fac. Vă rog să nu-mi spuneți că toți cei finanțați din acest program uh, fac uh, lucruri insuficiente. Sì, prego, colega Kreuzmann. Domnul Kreuzmann, eu susțin această idee. Doamna Anders Dotter, nu e vorba de cenzură aici. Nimeni nu dorește cenzură și am avut discuția aceasta în Germania. Dar uh, cunoaștem, de exemplu, ClickSave, cunoaștem acest program în care se combate pornografia infantilă, se combate extremismul de dreapta și așa mai departe oamenii intră pe internet și dacă există astfel de conținuturi, încearcă să discute cu providerul și să obțină eliminarea acelor conținuturi. Nu e vorba de cenzură, cum spuneți dumneavoastră, e vorba de protecția tinerilor și de aceea eu susțin uh, ce s-a spus, pentru că uh, cu, e clar că suntem cu toți împotriva cenzurii. În Germania s-a discutat uh, pe larg, dar uh, despre subiectul blocării. Însă eu văd că aceste organizații, aceste instituții au nevoie de susținere. Trebuie să fie susținute și eu nu cred că fac o treabă proastă. Cred că trebuie să fim atenți la acest subiect, e foarte delicat pentru că e vorba de protecția copiilor și a tinerilor și acesta este interesul nostru comun. Grazie per questi chiarimenti. Mulțumim pentru aceste clarificări. Subiectul este într-adevăr unul foarte important. Înainte să dăm cuvântul comisiei, îmi dau mie cuvântul pentru un minut. Vreau și eu să intervin, fiindcă este un subiect care a fost reluat și propus de mulți colegi și care are legătură cu posibilitatea de a activa resurse suplimentare. Uh, și mie mi se pare trist faptul că fondul de care dispunem este așa de strict și nu știu cum în Consiliu statele membre nu își dau seama de potențialul de creștere al acestui sector și care ar ajuta la dezvoltarea statelor membre. Mi-aș dora și eu să existe o clauză de revizuire, eh, revizuire dar de fapt Parlamentul cere o astfel de clauză pentru un întreg cadru financiar multianual, nu doar aici, fiindcă mulți ani să avem un buget rigid, dar am putea să fie o piedică în calea creșterii eh, dacă, de exemplu, condițiile economice generale se îmbunătățesc. Asta vreau să spun și sper că în intervenții și în amendamente pot exista contribuții în această direcție. Adesea noi am activat în cadrul programului COSME sau altor programe noi instrumente financiare, garanții și așa mai departe, dar pentru investiții pe termen scurt. Și aici uh, dorința noastră în ceea ce privește efectul de pârghie a devenit mai deschis am fost mai propozitivi. Avem deja propuneri care sunt în fază de elaborare sau de definire pentru programul COSME, de exemplu, pentru a face mai profitabil un pachet financiar care uh, este prea strict pentru acel program, insuficient. Ar fi bine aici, unde vorbim despre acest tip de infrastructuri, să încercăm să înțelegem cum putem să uh, creăm norme și așa mai departe care să uh, solicite investiții în proiecte pe termen mediu și lung. Adică să vedem cum să atragem resurse private care există în Europa și care pot oferi o, o contrapartidă, o, o, o siguranță din surse private pentru acest gen de investiții pentru care e nevoie de un angajament pe termen lung. Deci, uh, posibilitatea de a introduce uh, resurse în, și investiții cu uh, profit care să apară pe termen lung. Sperăm că acest lucru să se poată întâmpla pe baza unor anumite amendamente și vreau să reamintesc tuturor, așa cum ne-a spus domnul raportor Tozenovski, că scadența, termenul limită este foarte aproape. Ne-a cerut că, ca săptămâna aceasta să trimitem amendamentele, dar oricum data limită este 25 săptămâna viitoare. Deci oricum timp strâns. Și cred că cu o bună concentrare a raportorilor din umbră ne putem asigura că această propunere este suficient îmbogățită. Ah. Discuția aceasta a avut și intervenții repetate și pentru a încheia îi dăm cuvântul domnului Viola. Îi mulțumim pentru prezența care este întotdeauna apreciată în comisia noastră și îl rugăm să ne spună ce părere are cu privire la solicitările și întrebările adresate de colegii noștri comisiei. Madam Chair and... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați oferit uh, ocazia de a lua cuvântul la Comisia ITRE pe acest subiect foarte important. Aș dori în primul rând să mulțumesc domnului raportor și raportorilor din umbră pentru eforturile făcute și pentru ceea ce doresc să încerce să facă, și anume să încerce să facă un raport ITRE înainte de vară. Cred că acesta va fi un semnal foarte bun și pentru Consiliu. Dacă este posibil, ar fi bine să încheiem acest dosar legislativ cât mai rapid pentru a-l corela cu Connecting Europe, însă situația noastră e foarte dificilă. A trebuit să rescriem complet propunerea pe fond, să schimbăm fondul, să schimbăm uh, punctul central și să facem față reducerii dramatice a bugetului. În intervenția mea aș dori să uh, ofer mai multe explicații și poate chiar și câteva clarificări referitoare la subiectele menționate, ca să uh, ne puteți evalua propunerea. În primul rând, aș dori să uh, lămuresc cum intenționăm noi să uh, facem față acestei reduceri bugetare. Mai avem doar un miliard, e clar, e realitatea. Propunerea noastră pune accentul asupra, asupra serviciilor, mă scuzați, și mai puțin asupra infrastructurii. Practic, această separare nu e identificată, pentru că noi am dorit să ne păstrăm flexibilitatea, însă uh, am să vă explic imediat la ce ne referim când spunem infrastructură și pentru infrastructură ne gândim cam la mai puțin de 20% din sumă. Nu sunt stabilite cifrele, dar ar putea fi vorba de undeva între 100 și 200 de milioane maxim. Acesta este marja la care ne gândim și poate că calea de mijloc e cea mai bună. Cam aceasta este suma la care ne gândim noi pentru infrastructură, restul va fi dedicat serviciilor. 80-85% din program. Ce putem face cu banii pe care dorim noi să-i alocăm pentru infrastructură? Dați-mi voie să clarific un aspect în primul rând dorim uh, viteză mare în Europa. Dacă limbajul nu e clar, uh, doresc să fie clarificat, E vorba de viteză mare și în zonele rurale. Peste tot acestea nu trebuie să fie excluse, nu există niciun motiv. E vorba despre voința politică de a apuca în această direcție, mai mult decât susținerea prin programe. Pentru că 100-150 de milioane, într-adevăr, nu poți face foarte multe în ceea ce privește investițiile în infrastructură. Aceasta ar fi prima idee. Ce putem face cu acești bani? Situația e foarte complicată, e ca și cum te duci uh, într-o concesiune auto și zici că vrei un Ferrari și după aceea când ți se întreabă, te, după aceea vânzătorul te întreabă dacă poți da un avans și tu zici da, pot să dau un euro avans. Nu e acceptabil așa ceva. Dacă răspunsul este da, pot să dau un avans, lăsați-mă o secundă că sunt antreprenor și o să fac eu ceva, atunci poate că vânzătorul va aștepta. Ideea care este? Ideea a fost discutată astăzi, de fapt. Trebuie să analizăm fondurile structurale. Aceasta este posibilitatea ca TIC să devină o prioritate de concentrare. Ar fi foarte bine dacă Parlamentul și Consiliul ar stabili-o ca prioritate. În acest context, am putea analiza o alocare optimă a fondurilor structurale pentru a susține investițiile și fondurile structurale pot completa investițiile private. Deci, banii puțini pe care îi avem la dispoziție să devină un motor, un catalizator care să coordoneze investițiile din fondurile structurale și investițiile private. Și aici încercăm noi să uh, vedem uh, cum pot fi autorizate optim fondurile structurale pentru banda largă, pentru că, într-adevăr, trebuie să se susțină sporirea investițiilor. Noi nu renunțăm la investiții, din potrivă. În ceea ce privește stabilirea cadrului reglementativ, cred că ați auzit ce planuri avem în ceea ce privește solicitarea de a avea o piață internă mai unită și mai uniformă. Cred că aceasta trebuie să fie analizată de o utilizare optimă a fondurilor. Deci noi colaborăm cu BEI, colaborăm cu ei ca să încercăm să înțelegem cum pot fi acești bani un catalizator pentru ca regiunile care investesc bani în, și în acest domeniu să colaboreze cu investitorii privați. Și există niște idei inovatoare pe care ne-am dorit să le testăm în cadrul uh, SEF. Și aici acești bani puțini pot deveni foarte utili pentru că pot reprezenta o scânteie pentru o abordare mai structurată a cheltuielilor de infrastructură cu fondurile structurale. Trecând acum la servicii, noi nu am sugerat uh, o separare între serviciile de pe lista eh, din propunerea revizuită. Motivul este unul dublu. În primul rând, dați-mi voie să uh, mărturisesc că nu vor fi suficienți bani ca să se îndeplinească toate cererile care uh, vin de la servicii care sunt deja funcționale și care au prezentat mai mulți sau mai puțin planurile de continuare și Uh, nota de plată care corespunde. Deci fondurile vor fi limitate în orice caz și sunt foarte multe servicii importante în domeniul sănătății, guvernări electronice, cultură, un internet mai sigur, identificarea electronică, uh, date deschise, toate acestea sunt extrem de importante și sigur că așteptăm uh, cu nerăbdare să vedem ce opinie va avea Parlamentul și ce opinie va avea Consiliul și care va fi compromisul final. Aceasta este situația. Pentru a face față acestei uh, cantități reduse de resurse, am propus un set de criterii sau vom propune criterii care să ne ajute în selecție. Și, practic, uh, ideea este că serviciile trebuie să poată fi autofinanțate după ce se termină fondurile uh, SEF. Nu înseamnă că trebuie să fie comerciale, unele servicii nu sunt comerciale, dar trebuie să prezinte un plan în așa fel încât să vedem cum pot fi uh, sustenabile prin forțe proprii respectivele servicii și probabil că asta ne va ajuta să înțelegem cum să alocăm fondurile între diversele servicii. Deci, cumva, noi am dorit să păstrăm flexibilitatea în alocarea fondurilor. Am analizat primul uh, plan, să vedem ce planuri sunt prezentate și după aceea vom uh, opta pentru alocări. Cam așa vedem noi lucrurile, dar uh, suntem deschiși la discuții cu Parlamentul pe această propunere. Doamnă președinte, Practic, pe scurt, cam aceasta este situația. Aș dori să vă spun și ce am învățat, ce am aflat din prezentările făcute de statele membre, făcute statelor membre. Eu am prezentat programul revizuit în Coreper și președinția a prezentat un raport de progres în 6 iunie la Consiliul Telecom. Practic, constatăm că infrastructura în partea de infrastructură, uh, atitudinea statelor membre este divergentă. Unele susțin această idee, însă sunt și state membre care se opun. Deci trebuie să înțelegem uh, cum va evolua părerea Consiliului pe acest subiect. În ceea ce privește serviciile, susținerea este largă. Practic, unele chestiuni sunt mai instituționale și trebuie să se vadă cum va fi organizată programarea lor. Astfel îmi încheie intervenția și vă mulțumesc pentru atenție. Grația lei. Mulțumim și noi și să sperăm că uh, lucrurile vor progresa la fel și în Consiliu, că vom regresa progrese, nu vom regresa. Acum dăm cuvântul pentru a trage concluziile domnului raportor Toserovski. Děkuji, paní před... Mulțumesc, doamnă președintă. Nu să mai reau toate lucrurile menționate. Dați-mi voie să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții și pentru sugestii. Știm cu toții că un miliard de euro nu e mult. și nu sunt suficienți pentru a rezolva toate problemele cu care ne confruntăm. Vreau să-i mulțumesc și domnului Odi, care ne-a spus că ar trebui să găsim noi modalități pentru viitor, pentru a susține și alte programe din aceeași categorie. Eu cred că ar trebui să, ne axăm pe programe care sunt esențiale pentru viitor. Este adevărat că s-ar putea să apare noi viziuni pentru finanțarea domeniului TIC în următoarea perioadă. Sper că acest document să fie aprobat, dar oricum ne suntem deocamdată la începutul unui parcurs. Vor apărea și alte documente și alte materiale și cred că suma aceasta de 1 miliard reprezintă fondurile pe care le putem folosi pentru a, uh, aduce la suprafață cumva lucrurile care sunt importante. Ar trebui să ne axăm pe banda largă, ar trebui să ne axăm pe serviciile digitale, ar trebui să asigurăm interconectarea între toți actorii, de exemplu proiectul Europeana și ar mai fi serviciile importante pentru siguranța noastră. Ați menționat aceste servicii. Sigur, trebuie să încercăm să combatem cenzura, dar trebuie să găsim o modalitate de a rezolva problemele care țin de asta înainte. Eu la bază sunt programator și mi-amintesc că am participat la conferință, unde am vorbit uh, tocmai despre eforturile de a împiedica uh, promovarea conținutului negativ, dăunător. Deci este foarte dificil să discuți aceste lucruri și să găsești soluții concrete rapid, pentru că internetul e o platformă de comunicare deschisă. Trebuie să accentuăm, de exemplu, și nevoile de educare, pentru că și instruirea, formarea face parte din aceste lucruri. Așa, da, nu intru în detalii, mă opresc aici, mulțumesc tuturor celor care au intervenit și care m-au sprijinit, pentru că știm cu toții că lucrăm sub presiune de timp. Mulțumesc, domnule Tozenovski. Aici încheiem uh, prima parte a zilei. Uh, am discutat sectorul TIC pe întreaga dură uh, dimineții. Mulțumesc colegilor care au rămas alături de noi. Punctul 7 se amână, nu avem feedback privind trialogul și reuniunea noastră se reia după masă la ora 3 în cealaltă sală din aripa Iana clădirii. Deci vă rog să nu vă lăsați nimic aici în sală. Mulțumesc tuturor, terminăm puțin mai repede, avem timp uh, personal la dispoziție.